Raportorul a solicitat să intervine. Domnule Carl Schitter, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu suntem atât de obișnuiți să facem raporte juridice aici privind legislația directă. Acum am făcut acest lucru sau încercăm, sau am încercat să-l facem. Nu eram atât de obișnuiți și era dificil să se ajungă la un acord. Cred că dacă comparăm cu mediul înconjurător, această chestiune este puțin ideologică, de aceea a fost greu să găsim să ajungem la un acord între toate părțile, dar măcar avem două blocuri de compromis cu privire la chestiunile cele mai contencioase. Deci, cred că votul poate fi destul de simplu, așadar aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru participarea la acest proces dificil. O să vedem care va fi rezultatul final după votul de astăzi, chiar dacă lista de vot e 23, nu o să avem toate acele voturi multe vor fi caduce pentru că știm deja dacă e un, e un compromis ce se va adopta, ce nu, și putem începe așadar și apoi vom vedea cum putem uh, trata cu Consiliul mai târziu. Mulțumesc pentru aceste comentarii de liniștire. Așadar, amendamentul 13, nu, amendamentul 30 a fost retras. Să începem atunci cu amendamentul 83. pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. A fost clar că s-a respins. Verificarea electronică la amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și s-a respins. Amendamentul 86, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Icon 14, cine e pentru, Împotrivă? abțineri, se respinge. 9, 84, 85, 87, 88 au fost retrase. Amendamentul de compromis numărul 1, PPE, cer, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93. Cine e pentru? Împotriva se abține, se respinge. Econ. 15 devine caduc. 92, 94, 95, 96, 97 au fost retrase. 98 D. Emilio Menendez. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 100. Cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 101. Cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. Econ 16. Cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. Da, domnule în legătură cu compromisurile articolele 5 și 6, cred că putem vota direct electronic. E bine de știut cifre și voturile vor fi orecum împărțite. Adică vă referiți la amendamentul de compromis 2 și 19, da, și la articolul 6, amendamentul de compromis 23. Deci vom vota toate aceste amendamente de compromis înainte să trecem la celelalte atunci. Ok. Whenever. Bun. Deci ori de câte ori ajungem la un amendament de compromis, vom vota direct cu vot electronic. Amendamentul de compromis numărul 2 s-a deschis votul. The vote is uh, closed. S-a închis votul și s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 12 împotrivă și o abținere. Amendamentul de compromis numărul 19 nu devine caduc. Trecem la Econ 18. Econ 18. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? A fost respins. Putem verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Econ 19, Econ 19, cine e pentru, împotriva, abține, se respinge. Econ 20. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm prin vot electronic la Econ 20. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a respins. Amendamentul de compromis numărul 20 S și D și verzi, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul de compromis numărul 3, PP, Cer și ALDE, s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Trecem la Econ 21. Îmi plac aceste amendamente de compromis, spune vorbitorul. Deci Econ 21. Cine e pentru, împotriva, abține, s-a respins. Econ 22, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 90, Emilio Menendez, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4, PPCRE, S-a deschis votul. Amendamentele de compromis, vot electronic. La toate amendamentele de compromis. S-a deschis votul, s-a închis votul și a fost adoptat. Amendamentul de compromis 21 nu este admisibil. 21 din partea raportorului. Cine este pentru? Amendamentul 21 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. Amendamentul de compromis numărul 5, PP, CR, ALDE. Se deschide votul. Se închide votul și a fost adoptată. Trecem la amendamentul de compromis numărul 23, S și D și Verzi. S-a deschis votul. Amendamentul de compromis 23. S-a închis votul și a fost respins. Amendamentul de compromis numărul 6 PPCR ALDE se deschide votul. Se închide votul și s-a adoptat. Trecem la Econ 27. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 28. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 7, PPCR, se deschide votul. Se deschide votul amendamentul de compromis numărul 7. S-a închis votul și a fost adoptat. Amendamentul de compromis numărul 8, PPCR, se deschide votul. Se închide votul și s-a adoptat. Amendamentul 189 de RIF. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 9 pe Se deschide votul. Se închide votul și s-a adoptat. Amendamentul de compromis numărul 10 PPCR se deschide votul. Se închide votul și s-a adoptat. Amendamentul douăzeci și patru, adăugire, cine e pentru, împotriva, abțineri, S-a adoptat. Haideți să verificăm. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și a fost respins. Amendamentul 197. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 11 pe VCR, se deschide votul. Se închide votul și s-a adoptat. Amendamentul 26 din partea raportorului. Cine e pentru, împotriva, abține, se respinge. 27. Cine este pentru, împotriva, abțineri, să respinge. 28. Cine e pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Econ 31. Cine e pentru, împotriva, abțineri, să respinge. 208. Cine e pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Amendamentul 208 s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul 29, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 12 pe PCR s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul 209, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Să trecem la votul la considerente. Econ 1, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Econ 2, pentru, împotriva abțineri se respinge. 32. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 13 PPE CR ALDE s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul 40, cine e pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. Amendamentul 43, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 44, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu, se respinge. 44, ce am spus? Nu, s-a respins, mă scuzați, spune vorbitor. Econ 5. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 48. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Nu, se adoptă. Haideți să verificăm la 48. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Îmi pare Vă rog să ridicați mâna. Econ 6, cine e pentru, împotriva, abțineri, s-a respins. Amendul 49. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. S-a respins. Amendamentul 51. Cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. La 51 avem nevoie și la o pauză. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a respins. Amendamentul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 și 53, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 7, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53, 55 de, cine e pentru, Cine pentru 55 de? Împotriva abțineri? Se adoptă. Econ 8. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Mandatul de compromis 14. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul de compromis 15D PPCR s-a deschis votul, s-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul de compromis 16 s-a deschis votul. Amendamentul de compromis 16 s-a deschis votul, s-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul de compromis 17 s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Amendamentul 6 din partea raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Abține? S-a respins. 7. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? S-a respins. 77, 78 și Econ 13. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? S-a adoptat. S-a adoptat. Amendamentul numărul 8. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 18. Se deschide votul. Se închide votul. Și s-a adoptat. Să trecem atunci la votul final. Votul cu privire la propunerea comisiei în forma modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat. Votăm atunci rezoluția de proiect legislativ din nou prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 13 împotrivă și nicio abținere. Așadar, din nou, cum să procedăm acum? să avem negocieri cu Consiliul sau vot al amendamentului în plenară, să ascultăm ce a de spus raportorul, domnul Schlitt. So many of the votes were... Dat fiind că voturile au fost atât de strânse, o mare parte din ele, cred că ar fi mai bine să votăm în plenară. Altfel, e greu să facem negocieri având atât de multe voturi strânse. Sunt Este cineva de o altă părere? Haideți să supunem la vot electronic. Cine este pentru poziția raportorului și anume de... Se deschide votul. Cine este pentru? Și anume de a vota în plenară. Cine este pentru poziția raportorului? S-a deschis votul, deci. Se închide votul. Poziția raportorului s-a bucurat de 26 de voturi, o poziție amplu susținută și felicităm pe domnul raportor. Deci se va vota în plenară. Domnul Caspari. Domnul președinte, vă rog frumos să fiți atenți. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, după vot, aș dori să ofer unele explicații, fiindcă înaintea votului de astăzi au existat unele articole în presă și un interviu acordat de mm, raportor în care se spune că a existat un scandal în care au fost implicați trei eh, deputați care au acceptat bani pentru a depune amendamente, un fapt îngrozitor, dar ce e mai rău asta sau să uh, depui amendamente sub influența grupurilor de lobby fără bani și rezultatul este același asupra politicilor. E limpede că foarte multe amendamente provin din afara uh, Uh, Parlamentului, de la industrie sau de la guverne. Lobbyiștii sunt principalul motiv pentru care politicile europene nu sunt bune, iar acest aspect nu este discutat în public, fapt care trebuie să se schimbe. Și iată, aici v-am citat din, articol, din acest articol. Dragi colegi, aș dori să lămuresc un lucru. Cred că eu sunt uh, un om bun și cu toții am fost aici, am fost aleși aici, suntem liberi să alegem cu cine discutăm și cu cine nu, suntem liberi să depunem ce amendamente dorim, fie că uh, ideea, indiferent dacă ideea a fost a noastră sau dacă am înaintat aceste amendamente pe baza unor informații pe care le-am primit de la alții. Există grupuri de lobby bune și grupuri de lobby rele iar uh, toată lumea are dreptul să-și facă părerea auzită, iar noi suntem cei care trebuie să echilibrăm pozițiile aici în Parlament, iar acest lucru nu este posibil decât dacă cunoaștem toate pozițiile grupurilor implicate, fie că este vorba despre ONG-uri, um, grupuri de lobby sau uh, sindicate, toate acestea joacă un rol foarte important în acest proces. Domnul Schleite, în raport, a făcut referire la acești lobbyiști răi, uh, ceea ce este ridicol. Ne trăim într-o, într-o lume democrată unde am fost aleși liber și direct, iar la verzi eh, au fost criticați lobbyiștii și uh, amendamentele. O, iată un lucru pe care l-am întâlnit în mai multe rapoarte de curând. Adesea avem amendamente care au, au originea la Greenpeace sau la alte ONG-uri. ONG-uri. Uh, Într-adevăr, există și um, necinste, dar uh, aici este vorba despre grupuri de lobby netransparente. Trebuie să analizăm uh, amendamentele în funcție de conținutul lor și nu în funcție de uh, proveniența lor, dacă vin de la lobby-uri bune sau rele, de la grupuri de lobby bune sau rele. Într-o democrație niciodată nu va exista o majoritate uh, covârșitoare pentru o poziție sau alta. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, toată lumea are dreptul să își facă părerea auzită. Cu toții suntem de acord că, uh, iată, uh, acum avem un, un uh, grup instituit care va, care va analiza, evalua grupurile de lobby, fiindcă, într-adevăr, poate să reprezintă o amenințare acest lucru, fiindcă peste 80% din lobbyiști au interese economice, iar acest dezechilibru, dacă nu este transparent, poate pune probleme, iar la ora actuală eh, nu există transparență deplină. plină. Cu toții suntem de acord că o îmbunătățire a transparenței este binevenită. Dacă suntem cu toții de acord, atunci haideți să facem acest lucru. Întotdeauna veți crede că amendamentele de la lobbyiști cu care nu sunteți de acord sunt uh, rele. Și nu e loc ciudat acest lucru. Știm foarte bine că multe amendamente vin de la lobbyiști. Puteți să credeți că e bine sau rău, dar eu cred că singura problemă este dacă există acest dezechilibru. Dacă dacă influența lobbyiștilor asupra, um, asupra unei dimensiuni este mult mai este dezechilibrat, atunci aici avem probleme. Și la Bruxelles există multe grupuri de lobby, iar dacă nu există transparență, atunci vom, ne vom confrunta cu probleme. Cu toții suntem de acord că e nevoie de mai multă transparență, deci toate bune și frumoase. Haideți să vedem care sunt propunerile acestui grup și poate până la urmă vom putea ajunge la o poziție comună în ceea ce privește uh, lobbyiștii. Și într-adevăr uh, pot să Um, se poate uh, se pot consulta orice grupuri de lobby și uh, fără nicio problemă, dar dacă există un dezechilibru, atunci apar probleme și singura soluție este transparența, fiindcă atunci putem spune, da, cu mâna pe inimă, am urmat această propunere la îndemnul unui grup de lobby, nu există nicio problemă, dar dacă nu e transparență, atunci oamenii nu știu de unde vin ideile pe care le discutăm și aici apare o problemă structurală. Însă transparența va soluționa foarte multe probleme care apar. Deci eu aș dori să discutăm problema lobbyiștilor mai, în mai, mult, mai, mult, mai multe amănunte, dar vreau să vă spun că nu am, că întotdeauna grupurile de lobby uh, s-au manifestat într-un mod dezechilibrat, uh, unilateral și, într-adevăr, aici se pun probleme. Uh, dar în acest caz, situația a fost, și în acest caz, situația a fost extremă. Eu uh, însumi a trebuit să caut pe cineva să exprime o altă părere decât uh, cei care aveau interese ascunse. Deci cred că acest citat până la urmă nu este atât de exagerat. Mai ciudat este că nu avem o legislație în domeniu ceea ce privește grupurile de lobby, dar acum avem un grup care se ocupă de, care se va ocupa de acest lucru și să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. Domnul președinte, bun. Această chestiune, într-adevăr, este foarte interesantă pentru o discuție în plenară, dar nu aici. Nu o să, discu- nu o să uh, deschid acum ace- această discuție. Nu o să deschid acum această discuție, spune domnul președinte, astfel încât nu o să dau nimănui cuvântul uh, dacă dorește să ia, cu, să să discute de acest aspect. Este vorba despre credibilitatea acestui vot, domnule președinte. Domnule președinte, aceasta este hotărârea mea. Dacă uh, doriți uh, să-mi contestați decizia, puteți să o faceți. Da, vă, conta, vă contest decizia. Cine dorește să deschidem discuția acum privind acest uh, subiect? Să ridicem mâna. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Haideți să votăm electronic. Cine este pentru deschiderea unei discuții privind grupurile de lobby? Aici, acum, se deschide votul. Deci, dăm, uh, deschidem discuția. Uh, nelimitat. Domnul Zalewski are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați permis uh, deschiderea acestei discuții, care nu aș vrea să dureze prea mult, dar dacă ținem cont de ce s-a întâmplat de curând în Parlamentul European, cred că este importantă s-a dovedit că unii dintre colegii noștri um, erau influențați de grupurile de lobby în schimbul unor sume de bani. Și cred că aici nu trebuie să subminăm credibilitatea celor care s-au implicat în elaborarea acestui dosar. Aș dori să vă spun că pe parcursul întregului proces am fost, am fost contactați, acum mă refer la mine, de diverse instituții. Eu am organizat o reuniune în cadrul căreia este vorba despre o discuție publică, în cadrul căreia au participat, au participat reprezentanții a cel puțin două instituții care uh, erau alcătuite din oameni de afaceri și, am avut și reprezentanții statelor membre pentru a avea o exprimare a pozițiilor în cadrul unor discuții publice, iar mulțumită acestei întruniri am reușit să-mi fac singur o părere și am reușit să mă pregătesc foarte bine pentru acest uh, vot. Amendamentele înaintate mi-au oglindit întru totul părerea și nici pe departe cea a grupurilor de lobby cu care m-am întâlnit. Domnule Schlitter, ați pierdut la vot, vă înțeleg amărăciunea, mai ales că sunteți raportor pe acest subiect, dar nu aveți niciun drept să puneți sub semnul întrebării întregul proces care a avut loc, care a dus la votul respectiv. Și aș dori să vă mai spun încă un lucru. Mi-amintesc de una dintre primele întâlniri cu raportorii din umbră. La această reuniune a participat un jurist, invitat de dumneavoastră, și recunosc că nu am înțeles foarte bine care era rolul acelui domn. În ceea ce mă privește, era o idee originală, dar eu niciodată nu v-am pus la îndoială bunavoință. voință Fiindcă, domnule, nu e adevărat că există loviști buni și loviști răi, ci noi fie votăm aș, ă, așa cum ne dictează conștiința spre binele, pentru binele Uniunii Europene sau votăm cum ne dictează altcineva pentru bani sau nu. Aș dori să vă spun că, mai ales în contextul ă, evenimentelor actuale, în contextul în care noi sprijinim acțiunile președintelui Buzek pentru a avea un cod deontologic clar pentru deputați și pentru a stabili modul de funcționare a grupurilor de lobby, comentariile dumneavoastră sunt total uh, ne la locul lor și aș dori să nu le mai repetați. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, m-am confruntat uh, cu uh, un raport foarte complicat, dar nu am primit niciodată lobby, grupuri de lobby de la industrie fiindcă am asistenți foarte buni care își care cunoșteau raportul în cele mai mici detalii și fără ajutorul lor nu aș fi reușit să mă descurc. Și le-am, le-am urmat sfatul fără sprijinul asistenților mei, asistente, unei asistente uh, anume, nu aș fi luat deciziile pe care le-aș fi luat. Poate că și asta este o formă de lobby. Dar vă spun deschis, domnul Zalba, uh, Pablo, care vreau să asculți asta, în cadrul um, acordului de liber schimb cu Corea, eu uh, am, uh, am dorit să ne întâlnim cu, cu toate părțile interes, interesate. Dar uh, vreau să spun colegului meu că acum greșește, că fiecare deputat trebuie să aibă decența și bunul simț de a hotărâ ce e rău și ce e bine. Și avem nevoie de o formă de ajutor din partea sectorului industrial. Și în ceea ce privește Corea, nu am fi putut să luăm decizii și Pablo cred că este de acord cu mine, care au jucat un rol hotărător în ceea ce privește acest raport, fără ajutorul uh, reprezentanților industriei pentru care noi dădeam uh, această legislație. Și eu am urmat uh, Uh, sfatul asistentei mele, de pildă, uh, în acest caz, poate, nu cred că ea a urmat uh, ideile vreunui grup de lobby, dar, dar subiectul era atât de complicat încât aveam nevoie de cineva care să știe despre ce e vorba și să-mi dea unele sfaturi. Doamna Sarnez, aș dori să vă spun că nu îmi face plăcere această dezbatere. Ce s-a întâmplat în Parlamentul European și a, a fost da, și faptul că a fost dat în vileag, ceea ce a fost foarte bine, ne, ne pune sub semnul întrebării acum credibilitatea și aruncă umbra asupra activității legislative a Parlamentului European, ceea ce este catastrofic, astfel încât avem nevoie de măsuri radicale, trebuie să mergem mult mai departe față de ce a propus președintele Buzek, nu putem să trăim în această atmosferă unde la sfârșitul unui vot toată lumea se întreabă dacă e bine sau nu, dacă lumea și-a făcut treaba uh, fără, fără influențe. Și asta mă obosește, mă deranjează. Deci, ar uh, fi bine să ne punem, să ajungem la un acord pentru a lua măsuri radicale în ceea ce privește grupurile lobby, dacă nu avem încredere unii în alții, dar uh, această, această um, afacere uh, dubioasă nu vreau să ne știrbească nouă credibilitatea. Domnul Vardmas, Pe scurt, vreau să vă spun că partidul este întotdeauna gata să-i asculte pe cei informați. Dar vreau să vă spun egală măsură că uh, mulți dintre acești oameni informați sunt lobiști care reprezintă anumite domenii comerciale și interese. Am avut un exemplu foarte clar uh, în ceea ce privește votul cu privire la armele de foc. În uh, circunscripția mea există o industrie foarte dezvoltată a vân vânătoarei de păsări, unde Uh, primim foarte mulți uh, uh, turiști aici, oameni care vin din străinătate și există acest interes foarte puternic în zona pe care o reprezint eu, dar și îngrijorări din cauza faptului că um, oamenii folosesc puști din scopuri de agrement. Deci am ascultat cu atenție ce, spunea, ce aveau de spus cei um, informați. Dar Întotdeauna trebuie să ținem cont de interesele celor care nu sunt reprezentați de lobiști. Și mai mult, noi suntem un partid de centru-dreapta, suntem pentru mediul de afaceri, pentru comerț, pentru mediul întreprinderilor, pentru antreprenoriat. Și aș dori să le spun colegilor mei care uh, provin din partide de centru-dreapta să țină cont de faptul că regulamentele uh, sunt, se arată prietenoase eh, mediului de afaceri, care sunt reprezentate foarte bine de grupuri de lobby, iar IMM-urile mai puțin. Marile companii sunt foarte bine reprezentate de grupuri de lobby, pe când IMM-urile mai puțin. Deci nu uitați acest lucru. möchte nur eine sehr kurze Bemerkung machen. Vreau să fac un comentariu foarte scurt. Pentru că această dezbatere este la fel de veche ca și Parlamentul însuși. Domnul Schlüter, în raportul său, a investit foarte multă energie pe această chestiune, dar cred că ar trebui să lase și pe alți colegi să facă același lucru ca să fim foarte sinceri, cred că la vot partea pe care nu a susținut-o raportorul a sfârșit prin a avea câștig de cauză și cred că este logic, ar fi logic ca raportorul acum să poată spune că, având acest rezultat în fața noastră, Uh, se poate spune dacă îi mai place raportul sau dacă vrea cumva să-și retragă numele de pe acest raport. Asta e întrebarea pe care o am și sper că domnul Schluter se va gândi la această întrebare. În regulă. Domnule Schluter, doriți să răspundeți la această întrebare? Am considerat că ar trebui să răspund la toate întrebările. Da, vă rog să o faceți, spune președintele. Da. Nu e nimic ciudat că oamenii se întâlnesc cu lobiștii și nu sunt de acord cu domnul Darknot că există un dezechilibru între interesele economice și alte interese, dar și între companiile mari și companiile mici în ce privește prezența lor aici. Motivul pentru care există activitatea de lobby este că e vorba de o investiție utilă, altfel companiile n-ar folosi Lobiști. Scopul lor este să influențeze procesul de luare a deciziilor, nu întotdeauna din motivații rele, ci și bune. Dar dacă tu, o companie, consumi bani pe activități de lobby și dacă acest lucru este justificabil în fața acționarilor și dacă a, lobiștii cu care ne vedem noi aici reprezintă interese, numai interese economice, atunci avem o problemă structurală. Uh, am făcut un studiu noi, uh, verzii, privind directiva FGAS și am observat că acolo unde am putut determina originea amendamentelor, 96% dintre ele veneau dinspre industrie. <coughs> și 4% de la ONG-uri. Deci avem o problemă aici. Eu identific asta ca o problemă pentru mine, ca politician. Pentru că, sigur, dacă nu discutăm cu reprezentanții afacerilor, oamenilor de afaceri, nu o să cunoaștem impactul măsurilor noastre asupra lor dar trebuie să știm și impactul asupra copiilor alergici sau asupra celor care suferă de cancer sau asupra țărilor din lumea a treia și lucrurile astea trebuie să le aflăm noi singuri pentru că ei n-au banii să vină la noi să ne spună. Și asta e problema mea cu lobby-ul. Unul dintre asistenții mei are interdicție să gândească pe termen scurt. Întotdeauna trebuie să gândească la interesele celor care nu au posibilitatea să vină și să vorbească direct cu noi. Și nu știu cum faceți noastră, dar eu așa fac și uh, Problema este că suntem foarte ocupați, avem foarte mult de muncă și trebuie să găsim foarte multe informații în afara acestui Parlament și să petrecem mult timp să facem multe eforturi pentru asta. Însă ă, partea economică, partea de afaceri, reprezentanții ă, businessurilor și companiilor vin întotdeauna către noi și ne dau toate informațiile, foarte multe informații, dar asta nu înseamnă că decizia noastră va fi întotdeauna cea mai bună. De asemenea, dacă ați fi citit uh, uh, până la sfârșit interviul, am spus acolo și e citat acest lucru. Problema nu este că sunt membri care iau bani. Asta cred că se întâmplă foarte rar. Deci nu asta e problema în acest caz. Nu. E o mare problemă, dar sunt foarte puțini membri care fac asta. E o mare problemă pentru un număr foarte mic de membri. Nu cred că ar spune cineva că aici este un lucru generalizat, că toată lumea ia bani pentru amendamente. Nu cred că ar spune cineva așa ceva. Însă începește întrebarea lui Cristel uh, dacă vreau să-mi scot numele de pe raport. Nu știu, să vedem. Să vedem cum se votează în plenară și să văd care va fi impactul acestui vot. Dar asta va fi o decizie pe care o voi lua după votul uh, de la plenară. Și cu asta cred că a, și dacă cineva s-a simțit insultat de acest citat, măcar citiți uh, tot interviul ca să fiți și mai supărați, că există totuși un text complet. Însă atunci când am fost în campania mea electorală, am identificat uh, lobby-ul drept una dintre principalele probleme în Europa și am spus că vreau să rezolv această chestiune. Poate dumneavoastră considerați că e o problemă mai mică, poate considerați că e un lucru bun, eu asta am fost ales să fac și anume să critic lobiștii. Puteți să mă criticați că am această viziune politică, dar eu pentru asta am fost votat și a, a, alegătorii mei nu sunt surprinși de atitudinea mea. Mulțumesc. Sper că putem uh, relua această discuție la plenară. Să trecem acum la punctul 15 pentru a încheia votul. Punctul 15 este un aviz pentru AFET în ce privește Uniunea Europeană ca actor mondial. Raportorul pentru opinie este domnul Jorg Leichtfried. Avem 15 amendamente. Începem cu amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva, abținere, aprobat. Amendamentul 2 Cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 4. Cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 5. Pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 7. Pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 8. Pentru, împotriva, abțineri. Să repetăm votul. Cine este pentru amendamentul 8? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm amendamentul 8. Votul e deschis. Votul este închis fusese respins. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 11. Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul 13. Cine este pentru? Verificăm. Se cere verificarea. Ce să verificăm, spune președinte? Amendamentul 12? Amendamentul 12. Verificăm amendamentul 12. Votul este deschis. Votul este închis și este aprobat. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere aprobat. Amendamentul 14 uh, în trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 15, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Vot final, vot electronic. Votul electronic este deschis. Votul este închis. Aprobat cu 23 de voturi trei abțineri. Felicitări! Și acesta este sfârșitul uh, sesiunii de vot din această dimineață. Trecem la punctul 17. Puteți fi atenți o secundă, vă rog, avem alături de noi uh, distinși oaspeți Vă rog să păstrați liniștea în sală. Cei care părăsesc sala, vă rog să o faceți cât mai repede, cu putință fără conversații în sală, vă rog. Vă rog foarte mult să încetați conversațiile în sală. Doamnelor și domnilor, v-am rugat să încetați conversațiile în sală. So this is an exchange of views with the ambassador of Japan. Așadar, îi, doră, îi urăm bun venit excelenței sale ambasadorului uh, Japoniei pentru Uniunea Europeană, domnul Nabutake Odano. Stimate ambasador, unde sunteți? Mă bucur să vă întâlnesc din nou. Dați-mi voie să încep prin a vă spune că această comisie a ținut un minut de reculegere la uh, ședința noastră anterioară pentru a-și exprima respectul față de suferința umană îngrozitoare și numărul mare de victime cauzat de dezastrul care a lovit Japonia acum uh, o lună. Sunt sigur, puteți fi sigur că avem cea mai uh, adânc uh, simpatie pentru dumneavoastră, pentru autoritățile japoneze și pentru poporul japonez în acest moment de grea încercare. Suntem acum la mai puțin de două luni de summitul UE-Japonia, unde se vor discuta următorii pași privind relațiile comerciale dintre Uniunea și Japonia, printre alte lucruri, Comisia Europeană a subliniat că dacă anumite condiții sunt îndeplinite, ar putea susține mai târziu, uh, după aceea, uh, lansarea negocierilor pentru un acord de liber schimb. This is one of the topics that uh, we would like to listen. Și acesta este unul dintre subiectele asupra căruia am vrea să vă cunoaștem părerea și am vrea să știm care sunt perspectivele uh, și așteptările pe care le are partea japoneză de la acest summit. Așadar, bun venit din nou și uh, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule profesor Morera, președinte Comisiei uh, Parlamentului European pentru Comerț Internațional, pentru cuvintele noastre de prietenie domnule președinte, distinși membri ai Comisiei INTA. Mă bucur să fiu astăzi aici și să am o discuție cu dumneavoastră privind problema importantă a relațiilor uh, comerciale dintre Japonia și Uniunea Europeană. Aș vrea să mulțumesc acestei comisii pentru interesul de care dă dovadă față de Japonia și care este reflectat uh, de faptul că a planificat o vizită oficială în Japonia în a doua jumătate a acestui an. Japan and the EU share common values. Japonia și Uniunea Europeană împărtășesc valori comune, cum ar fi democrația pluralistă, statul de drept, libertatea cuvântului și alte drepturi civile. Am cooperat în multe eh, domenii de politică, de exemplu, în eh, domeniul luptei împotriva pirateriei, în largul coastelor Somaliei, pentru a garanta transporturi navale uh, fără probleme între Asia și Europa. Apoi, în eforturile de construcție ale poliției afgane sau în managementul frontierei în Tajikistan, misiuni civile uh, CSDP și uh, de tip Pegas în Orientul Mijlociu, și în, mecanism, în mecanism de asistență pentru teritoriile palestiniene. În Japonia, în Haiti, Japonia și Uniunea Europeană au cooperat în uh, activitățile de uh, salvare și de uh, reconstrucție de după dezastru. Japonia și Uniunea Europeană sunt jucători importanți în comerțul mondial. Am promovat agenda Doha și suntem angajați total față de o încheiere rapidă a acestei runde de negocieri. Investițiile japoneze în UE27 ilustrează legăturile bilaterale puternice pe care le avem cu Uniunea Europeană. Investițiile directe străine din Japonia în Uniunea Europeană se ridică la 140 de miliarde de euro uh, la nivelul anului 2009, ceea ce reprezintă de 15 ori mai mult uh, investițiile Republicii Corea și de 23 de ori mai mult investițiile Chinei. Dacă ne uităm la recentele fluxuri investiționale în Uniunea Europeană, valoarea investițiilor din Japonia este mult mai mare decât cea din Corea și China. Există acum aproximativ 3300 de companii japoneze care operează în Uniunea Europeană și care creează aproximativ 400 de mii de locuri de muncă. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor direct străin în Japonia, la fel la un nivel similar cu cel al Statelor Unite. În ce privește in, facilitatea, bondul facilității pentru stabilitate financiară europeană, care a fost lansat în 25 ianuarie ca susținere financiară pentru Irlanda, Japonia a cumpărat cam 20,5% din aceste bonduri, asta înseamnă aproximativ 1 miliard de euro dintr-un total de 5 miliarde de euro. Și acest, această achiziție a contribuit la succesul acestei emisiuni de obligațiuni. Recent au avut loc uh, contracte semnate de companii japoneze care au cumpărat produse europene în sectorul aviatic, de exemplu Skymark Airlines a semnat la Toulouse un contract pentru cumpărarea a patru aparate Airbus A380. Este cel mai mare model pentru pasageri și are și o comandă opțională pentru alte două avioane A380. Totodată, ANF Aviation care, al cărui acționar principal este All Nippon Airways, a semnat un memorandum de înțelegere pentru leasingul, pentru închirierea 10 avioane Airbus A320 cu posibilitatea de a crește numărul acestora în viitor. În sectorul uh, feroviar, Norbremse, un uh, fabricant german, a semnat un contract cu JR East, o companie feroviară majoră foarte importantă din Japonia și le va oferi componente uh, pentru sistemele de frână pentru cele mai uh, noi trenuri de, înaltă, de mare viteză din Japonia. Există relații strânse, dar există și un potențial foarte vast nefolosit deocamdată în relațiile noastre și cred că încheierea unui uh, acord de parteneriat economic, așa numitul EPA, care acoperă uh, foarte multe probleme, incluzând măsuri, ta, măsuri vamale și non-vamale, uh, este instrumentul cel mai eficient pentru a realiza acest potențial. Încheierea unui acord ne va duce la mai multă cooperare între companii în zone cum ar fi, care se ocupă de zone cum ar fi dezvoltarea noilor generații de vehicule electrice, sau uh, în găsirea unor uh, substitute pentru uh, metalele rare. Încă n-am uitat că problemele de furnizare a acestor metale rare au creat mari probleme multor industrii și multor companii, atât în Europa cât și în Japonia. Totodată, întărirea relațiilor noastre economice prin Uh, intermediul acestui uh, parteneriat, uh, acord de parteneriat economic va contribui la o cooperare mai bună între Japonia și Uniunea Europeană în domenii politice și de securitate. Putem să ne accept, așteptăm să avem o cooperare întărită în probleme cum ar fi schimbările climatice sau protecția mediului. Vă rog să examinați documentul de ce să existe un acord de uh, parteneriat comercial Japonia-UE care v-a fost distribuit. În acest cadru, Japonia este complet uh, angajată spre lansarea unui acord de parteneriat economic cu Uniunea Europeană. Companiile japoneze au mari așteptări de la începerea negocierilor pentru un parteneriat economic uh, și îmi dau uh, seama că există anumite voci uh, printre oamenii de afaceri japonezi care spun că fără un astfel de acord, unele dintre siturile lor de producție din Uniunea Europeană ar putea fi mutate în alte țări care au condiții comparativ mai favorabile atât de investiție cât și de producție, pentru că ei se vor confrunta aici, în Uniunea Europeană, cu condiții discriminatorii după ce uh, Acordul între UE și Corea intră în vigoare în această uh, vară. Aș vrea să adaug că lansarea negocierilor între Japonia și Uniunea Europeană pentru acordul uh, acesta de cooperare economică nu e un lucru pe care îl susține doar Japonia. Scrisoarea comună a liderilor a nouă țări membre, adresată liderilor Uniunii Europene pe 18 martie și concluziile Consiliului European din 25 martie, ne indică faptul că există niște opinii pozitive și foarte puternice pe această chestiune în Europa. Și ele consideră că este un lucru bun să se înceapă negocierile și de asemenea că există motive să existe un acord comercial. În consultarea publică făcută de Comisia Europeană privind viitorul relațiilor economice și comerciale dintre UE și Japonia, Majoritatea vastă a celor care au răspuns, care au participat la acest studiu, au cerut o cooperare întărită sau integrare economică printr-un acord de integrare economică care corespunde unui ambițios și echilibrat acord de comerț liber. Stimați membri ai Comisiei, urmând acordului de la summitul din 2009 în Japonia și Comisia Europeană au început să lucreze asupra câtorva probleme specifice eh, non-vamale. Acesta este așa numitul paragraf 34, exercițiul prin paragraful 34, care se ocupă de patru zone de interes pentru Uniunea Europeană și trei zone de interes pentru Japonia. Noi am încheiat negocierile la începutul acestui an și acordurile au fost eh, implementate. Pe baza acestor experiențe și în pregătirea summitului din acest an, am uh, grăbit procesul uh, uh, de funcționare a grupului comun la nivel înalt UE Japonia, care a fost creat anul trecut la summit. Și întâlnirea oficialilor, înalților oficiali, este prevăzută pentru sfârșitul acestei săptămâni în Bruxelles și va fi și o întâlnire a miniștrilor înainte de summit. Parteneriatul economic Japonia-UE ar trebui să aducă beneficii ambelor părți. Japonia se va angaja activ în următoarele uh, în urmarea sectorilor și uh, în cursul negocierilor. În primul rând, uh, Japonia se preocupă de măsuri non-vamale sau bariere non-vamale în care comerțul, incluzând cele 27 de măsuri pe care le-a indicat Uniunea Europeană. Există un nou mecanism creat în Japonia, unitatea de revitalizare guvernamentală care este condusă de primul ministru, a, încercat, a început deja să lucreze, să funcționeze și decide că trei dintre cerințele Uniunii Europene trebuie în acest moment uh, abordate, și anume licențierea uh, alcoolului uh, angro, uh, zonarea în ce privește serviciurile auto și aditivi alimentari. În al doilea rând, în ce privește tarif, tarifele vamale, luând în considerare natura sensibilă a comerțului cu anumite produse, Japonia supune tuturor, tot, toate bunurile negocierilor pentru liberalizarea comerțului. Prin astfel de negocieri, Japonia va urmări un parteneriat economic la nivel înalt cu Uniunea Europeană, care să se poată compara cu uh, toate parteneriatele la nivel înalt uh, care există la nivel global. Concret vorbind, uh, Japonia va privi cu o atitudine pozitivă toate problemele care interesează Uniunea Europeană, luând în considerare sensibilității noastre domestice. În al treilea rând, în ce privește liberalizarea comerțului cu servicii și investiții, Japonia va supune toate sectorile investițiilor și uh, serviciilor negocieri, negocierilor fără niciun fel de uh, excludere an, uh, anterioară pentru acest parteneriat economic la nivel înalt, dat fiind că nivelul de investiții directe în Japonia este redus, Japonia va lua măsuri pentru a promova astfel de investiții, încercând să obțină un nivel comparabil cu alte țări uh, OECD. În al patrulea rând, în ce privește achizițiile publice guvernamentale, Japonia este gata să discute măsuri care să treacă de acordul privind achizițiile publice guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului și să extindă foarte mult area lui de aplicare. În ce privește achizițiile în domeniul feroviar, această problemă a fost o prioritate pentru Uniunea Europeană. Există o percepție greșită. Compania Japan National Railways nu mai există ea este privatizată și a fost divizată în companii private și independente. Totuși, Japonia ia notă de cererea Uniunii Europene și va lua inițiativa de a organiza conferințe care să implice firme care se ocupă în, de domeniul uh, feroviar din ambele părți pentru a crea mai mult acces al firmelor uh, europene pentru piața de achiziții în domeniul feroviar din Japonia. În al cincilea rând, în ce privește indicațiile geografice, Japonia își va îmbunătăți sistemul pentru o protecție mai mare și uh, vom uh, lua în examinare designul sistemului și problemele concrete care trebuie să fie protejate și practicile existente pentru sisteme similare în alte țări. Acordul de parteneriat economic propune Uniunea Europeană pe care noi îl susținem va aduce beneficii economice semnificative Uniunii ca și Japoniei. Prin această inițiativă, relațiile Japoniei cu Uniunea Europeană vor fi întărite și mai mult într-o serie întreagă de domenii. Suplimentar, Japonia dă foarte multă importanță acordului de parteneriat economic, nu doar din punct de vedere al comerțului și investițiilor, dar și ca un instrument de a uh, aprofunda relațiile noastre. De aceea, primul ministru Kan și alți lideri politici din Japonia sunt uh, total angajați față de această inițiativă. În fine, aș vrea să transmit aprecierea mea sinceră privind uh, cuvintele de simpatie și solidaritate și asistența și pentru asistența și ajutorul oferit din partea Europei după cutremurul și tsunamiul care s-au produs în țara mea pe 11 martie. Doamna comisar uh, Gheorgheva a, livra, a fost cea care a livrat un prim ajutor, ajutor uh, din partea Fondului European pentru luptă împotriva dezastrelor către câteva comunități locale din nordul Japoniei afectate de aceste, acest sinistru. Mai mult de 300 de tone de ajutoare au fost trimise cu avionul acolo din partea Uniunii Europene. Japonia apreciază sincer solidaritatea Parlamentului European și a cetățenilor europeni care au susținut ferm poporul japonez în acest moment de mare dificultate. Domnule președinte, distinși membri, Japonia ar vrea să cadă de acord asupra lansării unei negocieri privind parte, acordul de parteneriat economic la următorul summit Japonia-Uniunea Europeană, deci înaintea uh, acestei veri. Aș fi foarte fericit dacă ați putea susține acest obiectiv și vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, for... pentru această pledoarie și în favoarea lansării negocierilor pentru acordul de parteneriat economic între Uniunea Europeană și Japonia. Haideți să deschidem discuțiile înainte să dau cuvântul membrilor comisiei. Pot să-l rog pe președintele delegației Parlamentului nostru pentru relația cu Japonia, colegul nostru Frank Allen, se ia cuvântul și apoi membrii comisiei. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Cuvintele domnului ambasador sunt de mare interes. Ieri ne-am întâlnit cu domnul comisar Karl de Hucht și am transmis că ar trebui să se accelereze negocierile sau începerea negocierilor privind acest uh, acord de parteneriat economic, există chestiuni în suspensie care trebuie tratate, dar situația din Japonia, catastrofa de acolo, ar trebui să ne facă să nu pierdem timpul, pentru că în reconstrucția, ajutorul pentru reconstrucție zonelor afectate de dezastru, Europa și Japonia ar trebui să conlucreze și ar fi de mare ajutor dacă am putea avea un astfel de acord de parteneriat economic. Dar am spus că, desigur, trebuie să discutăm și de bariere netarifare care nu țin de domeniul vamal, sunt foarte importante, trebuie să ne ocupăm de ele, dar acum a trecut, acum e momentul să trecem la acțiune. Mulțumesc. Mulțumim, spune președinte. Deschidem discuția cu membrii comisiei. Domnul Caspari, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador. În numele colegilor din grupul meu politic, am dorit să vă exprimăm solidaritatea cu dumneavoastră după cele petrecute în Japonia. Ne gândim nu doar la catastrofa de la Fukushima, ci ne gândim la cei 14.000 de oameni care și-au pierdut viața, la ceilalți care și-au pierdut locuințele? Un coleg din grupul meu se ocupă de relațiile comerciale cu Japonia. O să vă oferă detalii suplimentare, dar cred că e foarte clar că Japonia e un partener extrem de important al Uniunii Europene și sunt uh, recunoscător să aud exemplele pe care le-ați enumerat dumneavoastră. Sunteți o țară democrată cu economie de piață, avem multe elemente comune, avem multe interese comune și ați dat niște exemple foarte utile. Cred că vorbesc în uh, numele multor membri ai grupului că avem un parteneriat mai strâns, mai puternic pe plan economic, politic și cultural. Avem experiență despre sau în legătură cu acest dialog la nivel înalt care există de mai mulți ani. Cu toate acestea am dorit să vedem un progres mai rapid, cu rezultate mai multe. Sunt convins că ambele părți, și Uniunea Europeană și Japonia, ar trebui să poată să obțină niște rezultate vizibile pe, de pe urma dialogului la nivel înalt care există de câțiva ani. În grupul nostru, o mare majoritate interesată de o cooperare economică și mai strânsă. Cred că un acord de parteneriat economic sau de liber schimb sau ceva pe această linie ar fi foarte util, dar în primul rând trebuie să utilizăm oportunitățile pe care ni le oferă dialogul la nivel înalt. Trebuie să avem niște rezultate, niște succese acolo. Pentru că e într-adevăr important să ne îmbunătățim relații. Am o întrebare Credeți că există șansa ca în următoarele săptămâni și luni să avem succes în acest dialog la nivel înalt, în acest cadru? Care sunt prioritățile dumneavoastră de partea japoneză? Ce priorități ați dori să vedeți din partea noastră europeană? Poate ați observat că comisia noastră va vizita Japonia în luna octombrie. Așteptăm cu nerăbdare să avem uh, dialog cu reprezentanții din țara dumneavoastră și mă întrebam, credeți că vom putea să efectuăm acea vizită? Credeți că vom avea această șansă de a purta acel dialog? V-aș fi recunoscător pentru răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc, David Martin, de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, uh, vreau să mă alătur cuvintelor de solidaritate pentru Japonia pentru locuitorii săi după acest cutremur. Admir stoicismul și demnitatea demonstrate de japonezi în această situație cu adevărat îngrozitoare. Dar e nevoie de sprijin pentru reconstrucție și trebuie să se separe de discuțiile privind acordul de liber schimb sau de parteneriat economic. Aceste decizii trebuie să se bazeze pe considerații politice și economice foarte solide. Am trei întrebări pe care aș dori să le adresez, domnule ambasador. Mai întâi, e foarte clar pentru mine că acordul de parteneriat economic a urcat foarte mult pe lista de priorități a guvernului japonez și aș vrea să aud puțin mai mult de ce s-a întâmplat. Poate e o combinație de factori. Nu știu dacă e un motiv anume. Unii aduc argumentul că din cauza acordului de liber schimb cu Corea de Sud și avantajul uh, comparativ. Un alt argument ar fi situația geopolitică în care vă găsiți dumneavoastră în Asia. Alții aduc argumentul și acesta ar fi un argument mai pozitiv pentru UE, pentru că aveți nevoie de un stimul economic extern pentru economie, ceva care să galvanizeze economia japoneză. Poate o combinație, dar vreau să aud părerea domnului ambasador, care <clears throat> pune în mișcare acest lucru? Ce a făcut guvernul japonez să plaseze atât de sus pe lista de priorități? După cum am spus, avem interacțiune economică extinsă între Uniunea Europeană și Japonia, suntem foarte angajați deja ca parteneri. Vreau să auzim mai mult ce ar, cu ce ar contribui un astfel de acord de parentele economică. Apoi, ce a spus colegul meu astăzi și comisarul de UCT ieri, a spus, a fost oarecum uimit că de la cele 23 de bariere non-tarifare la care există negocieri, doar la trei s-a făcut progres și nici la acelea trei nu s-a ajuns decât foarte recent. Deci, din nou, înainte de a se lansa negocierile, cred că trebuie să existe o posibilitate reală de a progresa. În această etapă nu este clar dacă acest nivel de ambiție există. Aș vrea să aud părerea dumneavoastră. Și ultima chestiune la care mă refer Ați subliniat în documentul dumneavoastră că sunteți implicați în negocieri la un parteneriat transpacific, istoric și din motive ușor de înțeles, Japonia în ultimii 56 de ani s-a uitat la Statele Unite ale Americii. E vreun pericol ca acest acord transpacific să decoleze și aceste interese să câștige și apoi interesul dumneavoastră pentru un parteneriat economic cu noi să nu reziste după următorii 2-3 ani, dacă este un astfel de acord transpacific. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cazac de la grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador, stimați colegi, în numele grupului ALDE. Aș vrea și eu să vă exprim compasiunea pentru victime și să exprim solidaritatea cu poporul japonez. Sper ca în viitorul foarte apropiat să poată să depășească aceste consecințe, atât pe plan economic cât și social. După cum au spus și colegii înaintea mea, Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită aprofundării parteneriatului său economic cu Japonia vedem că atât uh, Japonia cât și Uniunea Europeană au exprimat uh, dorința de a progresa mai rapid pentru a încheia un astfel de acord. Dacă e un acord de liber uh, schimb sau de parteneriat economic. Dar, după cum ați spus dumneavoastră, domnul ambasador, și ce am discutat ieri cu comisarul de Hucht, Așteptările noastre acum se concentrează pe depășirea actualelor probleme și chestiuni în suspensie. Dumneavoastră ați menționat trei bariere non-tarifare care ați sugera să fie eliminate. Dar, după cum a spus domnul Martin, aș vrea să vă întreb care sunt exact planurile sau propunerile noastre cu privire la restul barierelor non-tarifare, ca și problemele care mai rămân în domeniul achizițiilor publice în Japonia? Ce era prima întrebare. A doua, în ce măsură sectorul agricol japonez ar sprijini un parteneriat, un acord de parteneriat economic cu Uniunea Europeană? Și ultima întrebare se referă la faptul că se pare că indicațiile geografice și nermile de origine sunt uh, concepte noi pentru Japonia. Credeți că asta ar putea să pună probleme la negocierile unei astfel de APE? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, Keith Allard, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ambasador, pentru discuția și informațiile oferite. Aș vrea să exprim solidaritatea și sprijinul cu poporul japonez, în special în legătură cu problemele nucleare pe care le aveți la Fukushima cred, acestea fiind spuse, suntem îngrijorați că un acord de liber schimb sau orice acord bilateral cu Japonia ar avea Uniunea Europeană ar putea risca să submineze eforturile de a avea un acord multilateral, mai ales având în vedere faptul că Japonia e o forță economică atât de mare, ne îngrijorează um, riscurile legate de ocuparea forței de muncă sau de comerț, o segmentare și mai mare a intereselor sectoriale. Domnul ambasador însuși ne-a explicat că o, o parte a entuziasmului pentru un acord bilateral cu noi a fost influențat, se decurge de după semnarea recentului acord între Uniunea Europeană și Coreea de Sud conflictul între abordarea multilaterală și cea bilaterală a fost discutată la adunarea parlamentară OMC recent, unde sprijinul cel mai mare a fost pentru acorduri între majoritatea națiunilor comerciale. Și dacă dorim un rezultat ideal, nu doar pentru Japonia sau pentru Uniunea Europeană, ci pentru întreaga planetă, am avea nevoie de o nouă modalitate de a lucra la OMC, o nouă rundă cu o nouă viziune și cu recunoașterea faptului că abordarea multilaterală bazată pe comerț echitabil e cea mai bună cale de progresare pentru toți. Cred că deși avem simpatie și compasiune față de ce se întâmplă, elaborarea unei strategii pe baza unui dezastru natural nu e eficace într-o abordare pe termen de lungat, mai ales că în lumea în care trăim, unde ne așteptăm la fenomene naturale tot mai extreme, tot mai multe în anii următori. Asta era tot ce aveam de spus. Mulțumesc. Acum domnul Scholz de la Frontul Unit European. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori în numele grupului nostru să exprim solidaritatea și compasiunea pentru poporul japonez. Aș sprijini, aș întări ce au spus celelalte grupuri politice în acest sens. Avem uh, summitul Uniunea Europeană-Japonia, care va avea loc în viitorul apropiat, unde Uniunea Europeană va exprima solidaritate și statele membre vor exprima solidaritatea. Am urmărit toate problemele cu care v-ați confruntat după cutremur, problemele nucleare și vom continua să arătăm solidaritatea în acest sens. Dar în ce privește aceste chestiuni dorim să dăm dovadă de coerență pe plan politic în abordare și vrem să creăm punți de legătură pentru cooperarea economică și cooperarea în alte domenii. De exemplu, în politica de mediu, în energetică, va exista importanță deosebită la acest summit între Uniunea Europeană și Japonia. Am discutat deja despre acordul de parteneriat economic, dar am discutat mai puțin despre un acord de liber schimb. Asta am interpretat uh, din uh, cuvintele dumneavoastră ca fiind ceva foarte important. Sunt convins că deocamdată aveți multe alte lucruri la care vă gândiți sau care vă îngrijorează, dar cum discutați acest subiect cu oamenii din țara dumneavoastră? Cum vă uitați la consecințele pe termen de lungat ale cooperării economice cu Uniunea Europeană? Ați discutat despre acest subiect cu factorii de interes, cu agenții economici, cu sindicatele? Cum văd ei această cooperare intensificată cu Europa? Ce rol ar juca în acest sens comerțul? Aici avem acest domeniu problematic al barierelor non-tarifare, la care deja s-au referit unii vorbitori. Am avut deja ocazia să examinez această chestiune și aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu diferențele dintre standarde în ce privește dezvoltarea economică în cele două regiuni cum putem găsi noi abordări comune pentru a face față unor provocări comune. Aș fi de acord cu ce a spus unul dintre colegii mei. Cum ați evalua eforturile care sunt făcute pentru a finaliza runda a doua a negocierilor? Pentru că 2011 e un moment foarte important în acel proces ce vești ne poate da Japonia în acest sens? Cum ar putea o cooperare economică sporită, intensificată între Europa și Japonia să contribuie la runda Doha? Mulțumesc! Mulțumim. Acum David Campbell de la uh, Liber Democrație Europeni. I the simple... Excelența dumneavoastră, vreau să manifest uh, Uh, Condolanțe pentru ce s-a întâmplat uh, și uh, totuși Japonia și-a revenit, așa ne arată istoria, după catastrofe și tragedii foarte mari. Vreau să vă întreb următorul lucru. Se spune adesea că dacă nu faci parte dintr-un bloc comercial, o națiune se simte izolată sau uh, uh, singură. Ați fost uh, cea mai mare a doua cea mai mare economie până anul trecut, din câte știu, în lume. Vă simțiți izolați de pe urma faptului că nu faceți parte din uh, organizații comerciale sau trageți foloase de pe urma acestei uh, independențe și suveranități comerciale? Vă mulțumesc! Domnul Zalewski de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele meu, dar și în numele domnului Valesa, care este raportorul de la PPE privind Japonia, care m-a rugat să vorbesc și în numele său. Discuția noastră de aici ne prezintă o imagine foarte clară a interesului pe care îl manifestă Uniunea Europeană în ceea ce privește încheierea unui acord de liber schimb cu Japonia. Sunt de părere că este vorba aici despre o părere comună, conform căreia există aspecte importante care trebuie îmbunătățite în cadrul negocierilor viitoare. Aș dori să mă refer la câteva dintre ele. În primul rând, este vorba despre faptul că noi dorim o acoperire de 100% a cotei eh, de duty free, scutire de tarife vamale pentru bunuri și produse agricole. Toată lumea a vorbit despre problema barierilor netarifare. Suntem de părere că e nevoie să avem o foaie de parcurs credibilă în ceea ce privește modul în care am putea soluționa și elimina majoritatea barierilor netarifare. Dumneavoastră, domnule ambasador, cât și colegii mei, ați făcut uh, referire la achizițiile publice. Sunt de părere că avem nevoie de mai multe propuneri concrete în ceea ce privește soluționarea problemelor uh, semnalate de Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul feroviar, uh, unde anumite clauze închid pur și simplu piața operatorilor uh, străini. Investițiile străine directe reprezintă un alt aspect pe care doresc să-l aduc în discuție. Japonia trebuie să fie gata să înlăture piedicile mm, legale în calea investițiilor. Iar aici aș dori să mă alătur tuturor colegilor care și-au uh, exprimat uh, condolanțele și uh, cele mai bune sentimente față de familiile japoneze care au suferit pierderi în această tragedie și față de guvernul japonez. Mulțumesc de la GUE, domnul Murphy are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să manifest solidaritatea față de poporul japonez. Milioane de europeni au fost uh, șocați, consternați de um, ce s-a întâmplat în Japonia de seism și urmările acesteia și au dat și au fost impresionați de, de dovada, dovezile de solidaritate din uh, Japonia. Și acum, în acest context în, a acestor evenimente și a învățămintelor pe care trebuie să le tragem, aș dori să vă adresez câteva întrebări în acest sens, dacă îmi permiteți. Uh, Inițial, uh, japonezii au fost uh, întristați, uh, consternați de ce s-a întâmplat de acest, această catastrofă naturală, precum și de potențialul unei catastrofe nucleare, dar aceste sentimente s-au transformat în mânie în ceea ce privește uh, informațiile cu privire la siguranța uh, industriei nucleare, iar compania responsabilă de Fukushima a neglijat standardele de securitate. Vreau să vă întreb dacă vă gândiți la naționalizarea companiei care se ocupă de Fukushima și a altor companii care uh, sunt însărcinate cu funcționarea uzinelor nucleare, dat fiind că această tragedie ne arată foarte clar cât de primejdios este dacă oferim sectorului privat să controleze sistemul, să controleze sectorul nuclear. Iar această naționalizare ar uh, trebui să fie reprezentată de un control democratic foarte bine pus la punct în care cetățenii și lucrătorii să aibă un cuvânt de spus și unde să existe transparență totală în ceea ce privește informațiile de securitate. Aceasta este o, o chestiune mai generală. Într-adevăr, uh, s-a discutat și nevoia de a investi în energii regenerabile, de a, ne, de a lăsa în urmă energia nucleară. Um, și cum s-a întâmplat uh, să se dea permis de construcție pentru aceste um, centrale nucleare pe coastă și uh, atâția oameni și-au pierdut casele sau au fost strămutați din zonele contaminate, cum vor fi despăgubiți acești oameni la nivelul pierderii de locuințe, de locuri de muncă și așa mai departe? Iată câteva întrebări pe care doream să vi le adresez. Mulțumesc, domnul Fielner de la PPE are din nou cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori și eu să-mi exprim condolențele asemenea tuturor colegilor dinaintea mea. E greu să înțelegem magnitudinea celor, celor întâmplate în termen de vieți omenești și în termen de costuri, dat fiind că aceasta a fost cea mai una dintre cele mai costisitoare tragedii, catastrofe naturale din istoria omenirii. Încă din capul locului aș dori să vă spun că eu îmi doresc ca acest, uh, ca acest summit să se înceapă în negocierile acordului de liber schimb. M-au bucurat concluziile Consiliului care mergeau în direcția poziției mele, dar nu din cauza catastrofei naturale, așa cum au spus uh, unii, acesta nu este un motiv suficient. Motivul este că avem nevoie de creștere și noi, cât și Japonia, avem nevoie de creștere economică, astfel încât cred că dacă ne-am consolida relațiile economice, dacă am trece la, un, la o treaptă superioară, am avea numai de câștigat. Dar, cum spuneam, doresc ca aceste negocieri să înceapă la summit. Acestea fiind spuse, totuși, aș dori să-mi exprim uh, o îngrijorare care se referă la faptul următor. Nu știu sigur dacă Japonia este pregătită și dacă își dă seama că demararea negocierilor uh, nu este o concesie, ci este un instrument de soluționare al, a problemelor, problemele care rămân în picioare și trebuie rezolvate. Atât achizițiile publice, aditivi alimentari. Am, uh, cred că Volvo a scos pe piață o mașină care care frânează automat dacă, uh, dacă ești într-o coloană sau dacă trece, dacă trece un pieton pe uh, trecerea de pietoni. Și apoi s-a pus problema dacă se poate vinde o astfel de mașină în Japonia, fiindcă asta i-ar face pe oameni uh, să se lenevească și să uite să pună piciorul pe frână. Eu la asta mă refer, doresc să eliminăm astfel de exemple și vreau ca negocierile să înceapă, bineînțeles, dar trebuie ca toate aceste probleme să fie soluționate în cadrul negocierilor. Acordurile de liber schimb sunt un instrument de soluționare a barierelor netarifare și aș dori ca Japonia să dea dovadă de angajament în acest, în acest sens. Sper, uh, să, sper că ne veți spune că sunteți gata să să abordați aceste probleme și nu numai să le abordați, dar să le și rezolvați în cadrul negocierilor. Comisia dorește să ia cuvântul, întreabă domnul președinte, doamna uh, Julie Renan. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum um, s-a spus deja, s-a făcut referire la concluziile Consiliului de pe 25 martie, unde Consiliul reiterează dorința sa de a uh, consolida relațiile între Uniunea Europeană și Japonia. Este clar că lansarea negocierilor pentru ALS reprezintă o opțiune serioasă care poate fi luată în considerare dacă Japonia este gata să elimine barierele netarifare și obstacolele în calea achizițiilor publice în Japonia. Acest uh, lucru este, bineînțeles, valabil, dar uh, mai este vorba și de consultările publice pe care le-a lansat Comisia anul trecut. Iar măsurile netarifare, eliminarea piedicilor din calea achizițiilor publice au Uh, reprezentat solicitări repetate din partea părților interesate în Uniunea Europeană. Iar uh, Comisia este de părere că acestea trebuie să fie însoțite de o liberalizare tarifară 100% și de o îmbunătățire în ceea ce privește mediul de investiții. Comisia este gata să ia în considerare demararea negocierilor de îndată ce se va asigura că există o înțelegere reciprocă în ceea ce privește nivelul de ambiții de, și de îndată ce Uniunea Europeană și Japonia se vor găsi pe un teren comun în ceea ce privește rezultatul acestor negocieri. Mai întâi trebuie să avem un nivel comun de înțelegere, iar în al doilea rând trebuie să existe garanții asigurări în ceea ce privește faptul că aceste negocieri vor reuși să dea rezultate în ceea ce privește chestiunile cheie care au fost ridicate. Avem nevoie de un cadru care să garanteze faptul că aceste negocieri vor avea succes. Așa cum am spus, mai avem timp până la summit dar mai avem și alte evenimente importante, o reuniune ministerială la începutul lunii mai și la sfârșitul acestei săptămâni avem o întâlnire a grupului de nivel la Bruxelles. Sperăm să se înregistreze în continuare progres până la summit și Sperăm că până atunci ambele părți se vor asigura că sunt întrunite toate condițiile pentru a putea să se ia în considerare luarea unei hotărâri la summit, dar la ora actuală ne mai așteptăm în continuare aceste garanții care nu au venit încă din partea Japoniei. Iată tot ce vă, pot să vă spun în această fază. Mulțumesc. Domnule ambasador, eu pot să confirm ceea ce ne-ați spus dumneavoastră în legătură cu voința și interesul uh, Japoniei în ceea ce privește lansarea negocierilor și a consolidării relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană. Eu am, am fost în Japonia de curând, înainte de cutremur, cutremur și am uh, văzut cu ochii mei că guvernul dă dovadă de o voință politică și nu numai guvernul, dar și partidele de opoziție. M-am convins de sprijinul uh, acordat de uh, părțile implicate, atât mediul de afaceri japonez, cât și comunitatea de afaceri europeană în Japonia, în ciuda unor obiecții manifestate de anumite sectoare japoneze, mai ales cel agricol și cel al serviciilor. În egală măsură, am căpătat impresia că opinia publică este în mare parte de partea acestei decizii, o decizie istorică luată de Japonia, fiindcă, iată, este vorba de o liberalizare semnificativă, o deschidere față de uh, exterior, dar, iar, după cum știți, Uniunea Europeană uh, ține morțiș la două lucruri. Este vorba, în primul rând, despre faptul că e nevoie de asigurări cum că um, partea japoneză este gata să accepte un acord economic și comercial foarte ambițios, iar în al doilea rând este vorba de faptul că Uniunea Europeană este convinsă de faptul că partea japoneză este pregătită să abordeze chestiunea barierelor netarifare. Aceste condiții prealabile sunt uh, au fost prezentate foarte deschis și în enumerate rânduri, iar până la urmă sunt rezonabile, fiindcă nu are rost să începem negocieri fără să avem niște perspective clare de um, succes al negocierilor. Al negocierilor. Vreau să vă întreb ce are de gând să facă Japonia până la următorul summit pentru a-i convinge pe europeni că țara dumneavoastră vorbește serios în ceea ce privește angajamentele asumate cu privire la acest potențial acord economic și comercial ambițios și în ceea ce privește posibilitatea de a depăși aceste bariere netarifare. Sunteți de părere că în scurtul timp care ne rămâne până la summit, că ați putea, convinge, ați putea să convingeți pe europeni, Parlamentul European, Comisia noastră, statele membre, Consiliul și Comisia, de faptul că dumneavoastră puteți, într-ade- că puteți într-adevăr înregistra progres, ne puteți convinge că avem motive să uh, fim convinși de încununarea cu succes a acestor uh, negocieri și a acestui acord uh, european de liber schimb încheiat cu țara dumneavoastră? Mulțumesc, domnule profesor Morera. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul pe care îl manifestați în ceea ce privește acordurile comerciale între, și relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Japonia. Dar fiindcă nu am mult timp la dispoziție, dați-mi voie să vă răspund la întrebările adresate în termeni generali. Japonia și Uniunea Europeană se confruntă cu provocări asemănătoare. Aici este vorba despre îmbătrânirea populației, despre productivitate, iar strategia europeană 2020 subliniază aceste aspecte. Și Germania, și, mă scuzați, și Japonia se confruntă cu probleme similare se nasc din ce în ce mai puțin copii, iar populația îmbătrânește. Japonia și Uniunea Europeană pot să promoveze împreună o lume prosperă și pașnică. Iar aici, Japonia și Europa trebuie să coopereze. Din acest punct de vedere, Japonia își va menține interesul în zona Uniunii Europene, dat fiindcă Uniunea Europeană reprezintă un partener datorită căruia Japonia își poate garanta existența în lume. Lumea este globalizată, iar Japonia nu poate supraviețui izolată. De pildă, în cadrul perioadei Toguga, timp de trei secole, Japonia a fost izolată și a trecut printr-o perioadă pașnică, timp în care și-a putut dezvolta cultura și economia. Dar acum nu mai trăim în trecut, iar, iar Japonia trebuie să fie o țară deschisă. Asta în primul rând. În al doilea rând, într-adevăr, este vorba de regimurile OMC care trebuie folosite cât mai bine. Iată de ce, ca și Uniunea Europeană, Japonia promovează negocierile de la Doha. Iar viteza negocierilor este foarte importantă aici chiar dacă a lăsat de dorit. Dar avem acum uh, o, un prilej de promovare anul acesta. Între timp, Uniunea Europeană și-a schimbat poziția în ceea ce privește acordurile bilaterale și a început negocierile cu Corea, Canada, principalii parteneri comerciali. Și mai departe, în afară de Canada, SUA și Japonia sunt și ele parteneri comerciali importanți. Când s-au început negocierile Uniunii Europene, europene cu Canada și Japonia, Japonia a fost surprinsă. Noi am considerat că este în interes interesul comerțului să se promoveze relațiile multilaterale. Apoi, interesul a fost refocalizat în Europa și în întreaga lume. Acordurile comerciale bilaterale ar putea înlesni negocierile comerciale și nu invers. Iar apoi Japonia a devenit de această părere și a schimbat mentalitatea. Iată de ce la ora actuală, Japonia susține acordurile comerciale cu Uniunea Europeană și în zona Pacificului. Premierul Khan a declarat la începutul acestui an că acesta este anul deschiderii Japoniei în secolul 21 și a reafirmat acest lucru la conferința de la Davos. Japonezii, poporul japonez, cât și conducerea Japoniei, își dau seama, la ora actuală, că Japonia trebuie să fie integrată sistemului internațional. De pildă, investițiile străine directe reprezintă un aspect foarte important Dat fiind că în Japonia nivelul este scăzut, dacă nu mă înșală memoria, media este de 40% în comparație cu uh, PIB-ul. Pe de o parte, fiindcă în Europa investițiile reciproce la nivelul statelor membre sunt considerate investiții străine directe. Iată de ce procentul este mai mare în mod normal. Iar uh, Japonia are nevoie de mai multe investiții directe din afară pentru a revigora economia țării. Acest lucru înseamnă că în Japonia se dorește liberalizarea uh, și deschiderea țării. Orice s-ar întâmpla, indiferent de seisme, de tsunami, această poziție nu se va schimba. Japonia, japonezii, doresc să fie implicați în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană și cu alte țări. S-a făcut referire la uh, patru mm, domenii din 27 Trebuie clarificate aceste puncte. Până acum, Uniunea Europeană și Japonia au fost implicate în anumite uh, practici, exerciții, iar uh, din partea Uniunii Europene au existat anumite solicitări în ceea ce privește Ă, standardele de securitate auto, aparatura medicală, achizițiile publice guvernamentale. Aceste domenii au fost negociate și s-a ajuns la concluzii mulțumitoare. Acest proces a fost unul de clădire a încrederii între Uniunea Europeană și Japonia pentru a vedea dacă acești doi parteneri pot face un pas înainte. Iar apoi partenerul european a prezentat acest program pe 27 de puncte, iar um, Japonia a răspuns deja în ceea ce privește trei aspecte, trei domenii. Lucrurile, deci, uh, s-au pus în mișcare. Vă garantez, deci, că um, mergem înainte. Ar mai fi câteva aspecte în ceea ce privește sectorul auto. Avem aici cifre la importuri și exporturi îngrăitoare și aș dori să fac referire la două lucruri. Companiile auto japoneze au o strategie globală de uh, operare în lumea întreagă. Aceste companii doresc să producă vehiculele cât mai aproape de piață. Acesta este planul de producție. Iată de ce avem 13 uzine în, într-un număr de țări unde există 12 centre de cercetare și dezvoltare într-un număr de 5 țări. În anul 2010, 1,25 de milioane de automobile au fost produse în, în Europa. Iar uh, investițiile cumulate în acest sector al facilităților de producție reprezintă 21,5 miliarde de euro, o sumă semnificativă. Aceste unități angajează 100, peste 100 de mii de oameni. Iar um, aceste uzine auto reprezintă profituri de peste 9 miliarde de euro. Aceste cifre nu sunt foarte ușor de găsit în statistici. când uh, le găsești numai dacă știi unde să cauți. Uh, um, we have, a, eh, or ordinary people have an image that when Oamenii obișnuiți cred că atunci când ienul japonez e slăbit, atunci japonezii exportă excesiv automobilele lor în Europa. Și cu toate acestea, studiile arată că atunci când ienul japonez era slab, exporturile din Japonia către Europa eh, scăzuseră. și când ienul japonez s-a întărit față de euro, atunci cumva totuși exporturile au crescut. Deci relația este oarecum diferită față de ce ne-am putea imagina noi. Și la fel și motivele pentru care companiile japoneze își mențin facilitățile de producție în Europa. Nu vreau să Mm, intru în prea multe detalii în legătură cu acest uh, subiect, dar vreau să ridic câteva probleme pe care uneori uh, simțul comun nu le sesizează. privește sistemele feroviare. Partea europeană ne spune că operatorii nu pot intra, nu au acces la piața japoneză. Asta este adevărat, dar pe de altă parte, dacă ne uităm la furnizarea de componente către sectorul feroviar, vedem că Japonia a importat componente feroviare din Franța și Germania și apoi, de asemenea, Japonia a exportat astfel de componente în Franța și Germania. Însă importurile Japoniei din Europa sunt mai mari decât exporturile către Europa. De exemplu, către Germania, Uh, well, probably uh, I can distribute uh, this kind of paper. Sigur, poate că aceste date le pot furniza uh, mai târziu tuturor membrilor ca să nu mai consumăm timp cu ele, dar ideea este că Trebuie să avem o imagine generală mai degrabă decât să alegem probleme specifice. Negociatorii Comisiei Europene sunt foarte buni, astfel încât ei cer Japoniei să plătească tot înainte să înceapă negocierile, dar înțelegerea mea este că negocierea este tocmai ocazia cu care încercăm să găsim un compromis acceptabil pentru ambele părți. Făcând acest lucru, putem găsi mm, soluții acceptabile pentru toată lumea și condiții egale pe care le putem accepta toți. Și acest tip de compromis ar putea garanta uh, relații de investiții și de comerț corecte în viitor între Japonia și Europa. Pentru că dacă avem un acord și după aceea o parte, a, una, unul dintre noi uh, regretă ce a semnat, atunci acordul respectiv nu poate supraviețui și nu poate fi sustenabil. Apoi uh, mai existau unele referințe la chestiunile nucleare. Cred că reconstrucția Japoniei în, uh, după tsunami și cutremur va cere investiții uriașe și va exista o cerere mare de uh, materiale de construcții și de alte mărfuri și vor fi foarte multe oportunități. Este greu de evaluat acum magnitudinea pagubelor, dar studiile preliminare indică că ar fi vorba de 4 până la 6% din PIB-ul Japoniei. Sigur, aceste cifre trebuie confirmate mai târziu și autoritățile japoneze și poporul japonez înțeleg că numai într-un sistem deschis se poate asigura reconstrucția rapidă a Japoniei. Făcând acest lucru, Japonia poate demonstra că o societate democratică poate rezista mai bine la un dezastru și la o criză de această magnitudine. Și apreciem susținerea Uniunii Europene și a cetățenilor europeni față de Japonia și poporul ei în acest moment dificil. În ce privește urmările cu tremurului, Japonia va continua să ofere informații prompte și corecte comunității internaționale în ce privește siguranța alimentelor. Japonia a luat măsuri pentru a asigura o distribuție a alimentelor sigure, stabilind standarde de distribuție pentru alimente și băuturi și uh, stabilind uh, restricții de transport pentru anumite produse. Aceste produse sunt supuse unor controle de calitate foarte dure. În acest moment, radiația care afectează produsele industriale japoneze nu are niciun impact asupra, este la un nivel care nu are un impact asupra sănătății oamenilor. Siguranța la porturi și aeroporturi și în toate nodurile de distribuție globală e o problemă recunoscută de toate organizațiile internaționale. Menținerea comerțului între Japonia și Uniunea Europeană este vitală pentru refacerea Japoniei și rog membrii Parlamentului European și reprezentanții altor instituții europene să nu introducă bariere non-tarifare excesive care să nu fie bazate pe date științifice. Și, sigur, nu am avut suficient timp să răspund la toate întrebările și aș vrea să fac asta mai târziu eu și colegii mei uh, vă vom bate la ușă, ca să spun așa, pentru a vă oferi informații suplimentare și idei suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador, uh, mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus, pentru elementele scrise pe care ne le-ați oferit și cred că după acest schimb de opinii, informarea noastră și înțelegerea noastră în legătură cu perspectivele uh, și întrebările pe care, pe care le ridică posibila uh, lansarea negocierilor au fost îmbunătățite. Vă mulțumesc din nou și uh, mult noroc! Item 28. Slangen, excuse me. It's item 28.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 to move on, yes. Colleagues, we must uh, move on. Dragi colegi, trebuie să continuăm. Nu mai avem decât o oră și foarte multă treabă, de, foarte multe puncte de discutat. Haideți să trecem la punctul 28. Este un aviz uh, pentru Comisia ITRE, o strategie eficientă pentru Europa privind materiile prime. Raportorul uh, pentru aviz este domnul Bert Lange și dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Problema siguranței de livrare a materiilor prime e una pe care o discutăm des, mai ales E o problemă pe care tocmai am discutat-o și cu ambasadorul japonez, deci este, cred, foarte necesar să fim coerenți și consecvenți și să dezvoltăm o strategie în Comisia ITRE există un raport din proprie inițiativă pe acest subiect, strategia privind materiile prime și Comisia pe 2 februarie a făcut un raport privind această strategie. Care este rolul nostru aici? Trebuie să ne gândim la semnificația politicii privind uh, materiile prime ca parte a politicii comerciale și sunt convins că materiile prime sunt absolut de o importanță absolut cheie pentru viitorul Uniunii Europene și trebuie să avem o strategie care să ia în considerare acest lucru. Sunt două chestiuni aici. În primul rând, cum putem implementa o strategie privind materiile prime cum putem să ne asigurăm că există un flux uh, constant și sigur de materii prime și asta, sigur, include și o definiție clară a modului în care acordurile sau tratatele din acest domeniu ar trebui să fie uh, create. Ar trebui să se știe foarte clar în ce condiții putem realiza o siguranță a livrării de materii prime. În al, doilea rând, trebuie să ne gândim cu ce țări vrem să avem această diplomație a materiilor prime, în comunicarea Comisiei se vorbește în principal despre Africa, dar cred că trebuie să ne gândim cu atenție unde se află interesele noastre strategice. În al treilea rând, cred că e important să clarificăm faptul că uh, livrarea de materii prime nu este pur și simplu o chestiune de obținere a acestor materii prime. Trebuie să existe și o responsabilitate socială. Mă gândesc în principal la companiile miniere care trebuie să urmeze uh, orientările necesare din acest punct de vedere. În al patrulea rând, trebuie să ne gândim dacă ar trebui să existe un fel de structură de holding pentru materii prime care să se ocupe de, de extragerea sau de comercializarea lor, pentru că, uh, după cum vedeți, sunt monopoluri sau oligopoluri, cum vreți să le spuneți, implicate în acest sector. Apoi, o altă întrebare. Care ar trebui să fie relația noastră cu țările care livrează aceste materii prime? Nu vrem niciun fel de... Nu vrem să stârnim suspiciuni că suntem interesați doar de să obținem materiile prime ale acestor țări și că nu interesează dezvoltarea acelor țări. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, se fac niște transferuri reale care întăresc uh, infrastructurile regionale și baza economică a acelor țări. Cum spuneam, există aceste probleme pe care le-am identificat și trebuie să fim cât se poate de transparenți în legătură cu acesta. Trebuie să avem transparență în legătură cu uh, oferta care este disponibilă, cu cererea care există în țările industrializate, uh, grupurile G8 și G20. De asemenea, ar trebui să ne susțină în acest efort de a avea un proces cât mai transparent. Acestea sunt primele mele impresii. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dragi colegi, strategia privind materiile prime este o parte crucială a politicii noastre comerciale, pentru că multe dintre aceste materii vin din afara Uniunii Europene. Din nefericire, în acest stadiu, nu putem decât să contribuim prin acest aviz la strategia Uniunii din acest punct de vedere. De aceea mi se pare important ca opiniile noastre să se facă bine auzite. Este un prim schimb de opinii, însă avem uh, un calendar foarte strict, trebuie să încheiem până în iunie, deci avem uh, examinarea raportului până pe 23 mai, pe 23 mai și votul în comisie pe 21 iunie. Așadar, deschid acum discuția după această primă prezentare a viziunii raportorului. Catherine Birde, din partea grupului ALDE, dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte. Sunt de acord. Este foarte important să avem o contribuție fermă la acest raport este foarte necesar pentru că se referă la o mare parte din comerțul pe care Europa îl face cu restul lumii, dar totuși cred că este important să recunoaștem că nu avem niciun drept inerent la aceste materii prime care se află în alte părți ale planetei. E vorba de o relație în care cineva vrea să vândă și cineva vrea să cumpere. Deci trebuie să știm foarte clar ce ne trebuie nouă și să ne bazăm pe relații bune, să bazăm comerțul pe existența unor bune relații și acestea să nu, să nu fie rezumate de o atitudine de genul numai pentru că voi aveți materii prime, noi vrem să fim prieteni. Deci încrederea este esențială în aceste chestiuni. De asemenea, trebuie să fim foarte siguri cine este proprietarul acestor materii prime Adesea, în trecut, uh, puterile coloniale au luat de la țările în curs de dezvoltare tot ceea ce au dorit și uh, au sau la fel dictatori locali sau conduceri de tip mafiot iau aceste materii prime de la proprietarilor de drept, de la popoarele respective. Deci trebuie să fim uh, foarte atenți cum abordăm această chestiune. Trebuie să ne uităm la protecția mediului, la responsabilitatea corporatistă. Așadar, salut această inițiativă și voi urmări cu atenție acest raport. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Paul Murphy, din partea grupului GUE. Mulțumesc. Această discuție are loc în contextul unor prețuri record la materii prime, dat fiind cererea din uh, economiile emergente și mai ales China. Vreau să fac trei comentarii. În primul rând, speculațiile. În al doilea rând, uh, și domnul de Gucht și Comisia în, în documentul uh, său recunoaște rolul speculației față de aceste, în această creștere spectaculoasă a prețurilor, care are un impact negativ atât asupra celor care muncesc să extragă aceste resurse, aceste materii prime, cât și asupra consumatorilor din Europa. Și știți că după prăbușirea piețelor imobiliare, acum sunt foarte mulți bani fierbinți, așa numiți bani fierbinți, care au nevoie unde, să se investească undeva și acum se investesc în speculații cu materii prime. În al doilea rând avem problema sustenabilității eh, din ce privește mediul, extrag, extracția materiilor prime și sustenabilitatea eh, comunităților, pentru că altminte ajungem la un nou imperialism, la o nouă cursă pentru Africa, pentru resursele ei, care nu va aduce niciun beneficiu popoarelor uh, din Africa, ci se va transforma într-un coșmar. Vom avea exploatare masivă, războaie care se vor purta pentru controlul acestor resurse și foarte important să adoptăm o politică care să uh, asigure că oamenii din aceste comunități beneficiază de aceste resurse și nu uh, marile corporații miniere multinaționale care se duc și iau ce vor ele și ignoră proprietatea democratică și publică. Și, în fine, în documentul Comisiei se face referire la trei piloni. Cred că ar trebui să subliniem al treilea pilon, și anume problema reciclării, și anume că există încă o risipă enormă de materii prime valoroase în Europa, care nu se reciclează și că avem nevoie de o strategie serioasă de reciclare, ca să nu mai depindem tot timpul de și mai multă extracție, care, un proces care devine nesustenabil uneori în țările în curs de dezvoltare. Președintele, de aceea avem nevoie de un sistem global de comerț bazat pe reguli clare. I can Aș vrea să spun în primul rând, în numele tuturor în comisie, să salut um, acest fapt și faptul că avem un nou irlandez uh, elocvent, predecesorul lui, s-ar putea să consideră că, nu știu dacă se pronunță Doyle, Probabil că are mai puțină influență decât Parlamentul European, care este un lucru care întâmplător. E un lucru pe care partidul meu îl deplânge. Cred că aș vrea pur și simplu să mă bazez pe câteva lucruri la care se referi domnul Murphy. Domnul Murphy pare să crede că creșterea prețurilor la aceste materii prime este în întregime sau cu totul derivată de pe urma activităților de speculă. Este un punct de vedere, dar majoritatea autorităților cred că creșterea prețurilor la aceste mărfuri, dincolo de criza financiară, este o creștere în lumea în dezvoltare și în special pentru că India și China au economii de piață. Sunt aceste miliarde de oameni, două miliarde de oameni care au economii de piață și consecințe enorme ca rezultat o creștere a cererii pentru materii prime e bazat nu pe speculă, ci pe o cerere crescândă. Piața acestor materii prime servesc unui scop util. Există motive legitime pentru care există aceste piețe, există motive bazate pe piață, poți să le utilizezi în sistemul de hedging. S-a spus și ceva în legătură cu faptul că el credea că minele ar trebui să fie în proprietate publică. În unele țări sunt în proprietate publică, dar e o chestiune pe care să o decide țările respective. Dumneavoastră, dacă aveți o părere cu privire la lume pe care vreți să o impuneți, e un fel de imperialism de stânga. Și cei care cred că dumneavoastră în țările respective vor trebui să aducă argumente în acest sens. Nu se poate să fie stabilit într-un mod Um, prin inițiative extrateritoriale ale Parlamentului European. Și în al treilea rând, în esență, împărtășesc părerea dumneavoastră faptul că e necesar și de dorit să se recicleze. E un lucru pe care piața îl va stabili. Costuri mai mari la materii prime, la mărfuri, o să ducă la o atitudine mai favorabilă reciclării. Oricum, aștept contribuția dumneavoastră ulterior și nu vă privesc de sus în niciun fel. A fost foarte interesant, fiindcă discutăm puțin. Aici este. În fine, doar o frază și cineva s-a pierdut cu mașina. Vrea să ajungă la Dublin. Oprește pe cineva și spune, cum ajung la Dublin de aici? Cum ajung de aici la Dublin? La care irlandezul îi răspunde și nu o să încerc să imit accentul. Dacă aș fi în locul tău, n-aș pleca de aici. Cam asta e poziția țării mele, adică Regatului Unit. Noi am avut relații îndelungate și importante relații comerciale cu, de exemplu, țările din Commonwealth, în special Australia și Canada cu resurse uriașe de materii prime. Și regret să spun și mă doare să spun că partidele din establishmentul actual, condus de liberal-democrați, de fapt au întors spatele acestor relații în ultimii 20 de ani și e un lucru pe care britanicii o să-l regrete. Și să fac câteva comentarii în legătură ce a spus doamna Piedi comerțul are nevoie de bunăvoință. Se ridică chestiunea proprietății, care a fost o variantă oarecum diluată a ce a spus puțin mai târziu domnul Murphy, cu alte cuvinte. Dacă domnul Murphy ne-a dat o variantă puternică de whisky irlandez cu privire la poziția lui, doamna respectivă ne-a dat doar un fel de șpriz, deci o variantă mai diluată, dar este la fel de dăunător și comerțul rămâne comerț. Doamna Bieda a recomandat să ne tratăm de responsabilitatea socială a corporațiilor. Da, președintele întrerupe o chestiune britanică. Nu, domnule președinte, am mai vorbit despre responsabilitatea socială a corporațiilor și o să repet acest lucru. Se aduce argumentul că ar trebui să existe o listă neagră o, o listă aprobată de furnizori de materii prime în funcție de criteriile politice, pentru că dacă asta se discută și intră în vigoare, înseamnă că în Europa, noi, statele membre ale Uniunii Europene, vom plăti bani mai mulți pentru materiile prime. Asta recomandați dumneavoastră aici. E foarte bine să promovezi așa ceva, dar trebuie să fii conștient de implicații și să le identifici și implicațiile și consecințele atunci când uh, promovezi astfel de poziții. Cred că asta doream să spun. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, domnul Caspari. Mulțumesc. Înainte de a începe cu comentariile mele, aș vrea să încep prin a exprima înțelegerea pentru domnul Dartmouth, pentru că atunci când am fost copil, citeam uh, cărțile cu Sherlock Holmes și m-a afectat foarte mult situația în care se trăia în Londra în perioada victoriană și e păcat că Imperiul și Commonwealth-ul pare să fie apus de mult. Acum trăim într-o lume cu totul diferită. În orice caz, în numele grupului nostru pot să spun că doamna Köstinger se ocupă de acest dosar, dar m-a rugat să transmit câteva dintre ideile sale spune, domnule președinte, stimați colegi, ne aflăm în fața unei probleme care nu este doar problemă pentru economia europeană, ci afectează o zonă mare sau o mare parte a economiei mondiale. Chestiunea materiilor prime este o chestiune generală, orizontală, care afectează sectoare cum ar fi agricultura, energia, mineritul și diverse alte sectoare din Europa. Piața produselor derivate e importantă, nu trebuie să minimizăm sau să subestimăm uh, impactul. E nevoie de detalii, de amănunte. În trecut, producătorii utilizau aceste piețe pentru a se asigura împotriva riscurilor. Dar, în prezent, asistăm la o creștere de 15 ori a volumului de bani care circulă pe această piață. Deci cantități uriașe de bani ideea unor limite maxime uh, uh, sau a unor limite pentru dobânzi e ceva important, dar ce lipsește întotdeauna e chestiunea transparenței. Transparența pe piața produselor derivate n-ar trebui să fie o sabie cu două tăișuri. N-ar trebui să fie pur și simplu mai multă transparență pentru investitori. Mai degrabă avem nevoie de o bună reglementare, de o bună legiferare. O altă chestiune reprezintă limitele la exporturile de pământuri rare. Acestea sunt foarte importante. Există mine care s-au închis în trecut și va fi nevoie de ceva timp pentru redeschiderea lor, pentru că ele să reintre, să reintre în circuit. Dacă industria internă va avea șansa să fie competitivă, atunci trebuie să ne ocupăm de această chestiune a tarifelor la exporturi, care provoacă probleme majore pentru noi. O altă problemă pe care o atinge Comisia în acea comunicare e chestiunea produselor agricole. Aceste piețe nu sunt aceleași cu piețele de energie, nu se comportă în mod similar, depinde de factori diferiți. Aceste piețe fluctuează foarte mult în prezent, trebuie să le urmărim cu atenție. Doamna Kerstinger spune că trebuie să vedem care sunt consecințele pentru fermierii europeni. Profiturile nu ajung înapoi în lanțul, prin lanțul de producție și nu ajung la fermieri. Iată o problemă care trebuie tratată cu seriozitate. Există aproximativ 30.000 de locuri de muncă afectate. Vreau să mulțumesc raportorului și suntem deschiși pentru dezbatere. Mulțumesc. De la partea Comisiei Europene există intervenții, contribuții? Domnul Carvaio. doar câteva comentarii inițiale și apoi o să-i dau cuvântul colegului de la Trade, Eu sunt de la DG Enterprise. În legătură cu unele observații generale, importanța reciclării, da, e de importanță crucială ca parte a eficienței resurselor, reciclarea este și o componentă a comerțului internațional. De exemplu, exporturile de deșeuri reprezintă o chestiune unde uneori ne confruntăm cu transporturi ilegale. Deci este o zonă a reciclării care are și un impact asupra comerțului internațional. În ce privește chestiunea volatilității prețurilor, produse derivate, nevoia de mai multă transparență, evident că e o chestiune care are nevoie tot mai multă cooperare pe plan internațional nu e doar o chestiune pe care să o putem trata doar pe plan european și vedem că discuțiile de la G20, acolo e un uh, forum adecvat care să evalueze exact ce este dezvoltat, ce se face și vom urmări în discuțiile ulterioare de la G20. În fine, chestiunea că în comunicare facem o trimitere aparte la Africa este ca exemplu unde vrem să arătăm că aceste aspecte comerciale trebuie să fie văzute și într-un context mai larg, global, al promovării dezvoltării. Și aici este un domeniu care Uniunea Europeană poate să vină cu o plus valoare în relațiile noastre cu țările în curs de dezvoltare și faptul că Uniunea Africană însăși uh, elaborează acum o viziune minieră a Africii, va fi o bază a discuțiilor cu Uniunea Europeană. Deci, ei vor propune propriile idei. Acum o să-i dau cuvântul colegei mele, Marentanin, pentru aspecte mai strâns legate de comerț. Mulțumesc foarte mult, abrao. Pe scurt, spune președintele, da, vă mulțumesc tuturor pentru comentariile foarte utile încă de pe acum. Câteva puncte pe scurt la care vreau să mă refer. Primul ar fi că sunt, suntem într totul de acord că e o chestiune globală, nu e o problemă doar pentru Uniunea Europeană, e o problemă de dimensiuni globale. V-ați referit la dezvoltare, la CSI, e ceva cu mai multe fațete. Un alt aspect de care ne ocupăm acum la G20 și OCD, să arătăm caracterul interdependent nu între cei care au și cei care nu au, între țări bogate și țări sărace. Materiile prime sunt esențiale pentru dezvoltarea economică pe întregul lanț și dumneavoastră, în comisia noastră, aveți un interes deosebit. Prețul, restricțiile la export au un impact deosebit asupra prețurilor, pământurile rare sunt doar un exemplu, sunt și multe altele și un ultim punct, cum ne-aș cerut să fim succinți, aș vedea rolul diplomației care să se implice tot mai mult în forurile multilaterale. Există dialogul bilateral, dar și eforturile la OCDE și acum tot mai mult la G20 sunt extrem de importante, unde există țări răti, ră, bogate, sărace, dezvoltate și în curs de dezvoltare. Și aștept comentariile dumneavoastră ulterioare. Președinte, mulțumesc, vom avea ocazia să mai discutăm după ce raportorul își va fi prezentat proiectul de raport. Domnul Lange, niște observații în încheiere? Da, foarte pe scurt. Mulțumesc tuturor pentru intervenții, pentru contribuții. Dacă nu mă înșel, atunci toate cele 27 de state membre au ratificat tratatul de la Lisabona, chiar și Regatul Unit, și pe această bază o să vă prezint raportul cât mai curând posibil. Președintele, mulțumesc. Să trecem acum la punctul 21, modificarea anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri, așa numitul Omnibus 1, regulamentul Omnibus 1. Raportor Godliv Kotsitrahovo și o să-i dau cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș putea, pe scurt, să fac o introducere a acestui punct. În lunile și anii care vor veni, va trebui să ne ocupăm de acte delegate, de măsuri de implementare, de punere în aplicare în politica comercială. Totul e extrem de important atunci când e vorba de aspectele juridice și tehnice. Dar răspunsul sau răspunsurile la aceste întrebări au și un impact deosebit de mare asupra relațiilor și procedurilor instituționale și interinstituționale. Un seba, un impact multe regulamente. Există două exemple majore aici instrumente de apărare comercială și sistemul generalizat de preferințe. Deci nu e vorba doar de modul în care se comportă și interacționează între ele instituțiile. E vorba de subiectul comerțului, care întotdeauna e o chestiune delicată, mai ales după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Dar și va avea un impact asupra modului în care vor fi adoptate hotărârile. Ca Parlamentul European, subiectul de mare importanță pentru noi îl reprezintă cât de mult ne vom implica noi în procesul decizional în ce privește politicile internaționale. Tratatul de la Lisabona a făcut schimbări semnificative în ce privește cadrul instituțional. Am devenit colegiuitor, ceea ce a fost o schimbare fundamentală în tratat, pentru că asta înseamnă că guvernele care au semnat tratatul de la Lisabona au uh, aprobat acest lucru. Acum trebuie să se pună în aplicare, să se pună în practică noul sistem. Va trebui să vedem cât de departe va putea să meargă Parlamentul în această direcție. Sunt convins că vor exista păreri diferite care vor fi exprimate. Articolele importante aici sunt 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene aceste două articole fac o diferențiere între acte delegate și măsuri de implementare. Ele înlocuiesc procedura de comitologie care a intrat în vigoare în 1999 și apoi revizuită în 2006. Dacă aș vrea să fiu ironic, aș spune că abia ne-am obișnuit cu comitologia și acum ne place și deja trebuie să o schimbăm. Dar cam Așa stau lucrurile. Asta era doar între paranteze. În ce privește actele delegate prevăzute de articolul 290, Comisia poate să primească o delegare și apoi are capacitatea de a avea influență mai mare asupra procedurilor. Apoi, la articolul 291, unde se vorbește de măsurile de punere în aplicare, unde Consiliul și Parlamentul nu se implică în evaluarea de impact. Deci, aici mă refer la modul în care sunt uh, puse lucrurile în aplicare. Statele membre, dar nu Consiliul, au capacitatea de a exercita un uh, control printr-un mecanism de control. Avem nevoie de un cadru juridic pentru acest mecanism de control și să ne asigurăm că totul este la locul potrivit. Că trebuie apoi să decidem pentru fiecare dintre aceste 41 de regulamente ce articol dorim să utilizăm, dacă vrem să recurgem la articolul 290 sau la articolul 291. Comisia Europeană ar prefera să se utilizeze actele delegate, ceea ce ar permite Parlamentului să aibă o influență doar la 24 dintre aceste măsuri. Dacă ne uităm la importanța instituțională a propunerii sau propunerilor de regulament, Parlamentul va trebui să aibă timp suficient pentru a examina în mod adecvat ca raportor, dar sunt convinsă că vom avea consens aici, în comisia noastră. Nu cred că e idee bună ca noi să fim uh, supuși unei presiuni a timpului. Ar trebui să avem timp suficient la dispoziție pentru a examina lucrurile în amănunt, ceea ce e foarte important pentru raport. Ca și la rapoartele dinainte, o să fiu deschis, aștept comentariile tuturor colegilor care doresc să exprime o părere, o opinie și sperăm că vom putea conlucra și vom avea succes cu celelalte grupuri și cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Trucât eu voi fi raportor din umbră pentru grupul S și D la acest dosar Permiteți-mi uh, acum să-mi pun uh, o altă pălărie pe cap și să vă spun ceva despre importanța pe care, după părerea mea, o are acest dosar. Acest uh, Omnibus 1, acest proiect de regulament Omnibus 1, intenționează să alinieze 24 de acte normative cu tratatul de la Lisabona în ce privește implementarea regulamentelor legislative. Toate aceste 24 de acte legislative au în comun faptul că nu erau supuse procedurii de comitologie. Toate acestea aveau proceduri de implementare sui generis, având în comun faptul că fie Consiliul avea competența implementării acelor regulamente, fie Consiliul avea puteri de control asupra Comisiei. Și după cum știți, în conformitate cu tratatul de Lisabona, de acum încolo, doar Comisia este îndreptățită să implementeze în Uniunea Europeană acte legislative ale Uniunii sub controlul statelor membre dacă e nevoie de un astfel de control. Deci Consiliul nu va mai avea niciun fel de competență, nici uh, ca organism executiv uh, de implementare, nici ca organism de control în ce privește puterile de implementare ale Comisiei Europene. Este o revoluție. Pe de altă parte, după cum a spus deja doamna raportor, se pune problema actelor delegate, pentru că înainte de tratatul de la Lisabona nu se făcea nicio distinție între acte. Aceste acte, actele delegate erau considerate ca fiind fel de acte de implementare speciale și exista o procedură specială pentru actele de implementare pentru ceea ce acum a devenit sau ar trebui să fie aceste acte delegate. Importanța acestui regulament este uriașă. Mai multe dintre cele mai importante acte normative în legislația comercială intră în această categorie, în special regulamentul privind instrumentele de apărare comercială, sistemul generalizat de preferințe, doar ca să vă dau câteva exemple despre ce e în joc aici. Și până când ne vom încheia activitatea și vom ajunge la un acord cu Consiliul pentru a adopta acest act normativ. Consiliul va continua să aibă împotriva dispozițiilor Tratatului Lisabona puteri pe care nu ar trebui să le mai aibă. Iată de ce cred că e o chestiune foarte dificilă, un exercițiu care va dura destul de mult timp. În primul rând, este ceva extrem de complex, există elemente de complexitate va trebui să avem criterii credibile pentru a putea distinge actele delegate de cele de implementare. Va trebui să alegem procedura cea mai rezonabilă pentru actele de implementare, fie de aviz, fie consultativă și, în al doilea rând, Consiliul s-ar putea să nu fie interesat deloc să piardă puterile pe care le are, de care se bucură în prezent. Deci Consiliul cred că va opune rezistență cât mai mult va putea pentru a se ajunge la un acord cu noi în această privință. Iată de ce cred că ne vom lupta cu Consiliul. Și lupta cu Consiliul nu va fi, aș spune, Consiliul nu va fi gata să renunțe la competențele și puterile de care se bucură în prezent, conform legislației, conform achiului pe care încercăm să-l aliniem uh, cu tratatul de la Lisabona. Deci, cred că această activitate a doamnei raportor este foarte importantă. Problema majoră uh, va fi tratată, sau cel puțin a fost identificată și menționată și observația mea <clears throat> se referă doar la sublinierea importanței acestui dosar și să vă atrag atenția asupra activității care ne așteaptă. Acestea fiind spus o să dau acum cuvântul Christopher Fion. Very much. Uh, I find this Mulțumesc foarte mult. Acest dosar este unul extrem de interesant și extrem de complicat, complex la nivel tec- tehnic, dar și la nivel politic. Fiindcă în momentul în care ne ocupăm de politica comună comercială, este vorba de regulamente și legislație care este în vigoare de mult timp, dar care, care au um, dezvoltat diverse praguri și chestiuni de uh, fond în uh, aceste acte normative care s-au dezvoltat paralel adesea și în simbioză cu procesul decizionar al acestor regulamente. Mă refer, de pildă, la instrumentele de protecție comercială, care uh, care implică un proces decizionar deosebit, ciudat față de alte domenii de comitologie, fiindcă nu e vorba de comitologie, e fel de hibrid, mă refer aici și la... și la anomalia, nu știu cum să mai pronunț, poate ar trebui să vorbesc suedeză, se supără interpreții dacă vorbesc limbi străine și vă mulțumesc tuturor că mi interpretați neinterpretabilul. Deci, a, comisie, dacă te abții, atunci um, votul este considerat ca fiind pentru propunerea comisiei, dacă, iar acum schimbăm procesul decizionar fără să schimbăm, de fapt, uh, chestiunile de fond. Și cred că uh, este o acțiune uh, retrogradă în felul acesta, fiindcă uh, am putea să luăm și alte exemple, de pildă. Am putea să discutăm dacă nu cumva pentru regulile actuale am putea să avem acte delegate sau altceva. Pe mine mă nemulțumește acest lucru. Și deci, același lucru pentru instrumentele de protecție comercială. Se spune că este un instrument legal, fără implicații politice, dar lucrurile nu stau așa. De pildă, procesul decizionar. Știm că acesta a fost schimbat în același timp în care au fost impuse um, această um, bariere tarifare privind somonul și s-au luat alte hotărâri, tot, toate lucrurile au fost complicate. Deci aici aș uh, bagă nasul și politicul. Și acum trebuie să revizuim regulamentul privind sistemul de preferințe generalizat și e bine să avem un regulament care se potrivește cu actele delegate. Iar uh, comisarul ne-a spus că nu se dorește reformarea uh, instrumentelor uh, de protecție comercială, ceea ce înseamnă că vom schimba instrumentele fără să schimbăm legislația de fond. Iar lucrurile pe fond s-au schimbat, au evoluat uh, simbiotic cu procesul decizionar. Eu uh, zic Eh, eu cred că, într-adevăr, reacția normală este să avem acte delegate întotdeauna, fiindcă avem noi un rol aici, dar în acest caz e greu să aleg dintre, două, dintre cele două, fiindcă fiindcă nu, nu corespund lucrurilor pe fond aici. Poate ar trebui, aici, bine, nu știu, nu sunt jurist, nu am cunoștințe juridice suficiente pentru a vedea aici dacă putem să avem dispoziții precise, poate, poate uh, rolul Parlamentului ar fi și mai consolidat decât prin acte delegate în negocierile cu Consiliul, dar cred că ar trebui să privim această chestiune cu uh, um, mintea deschisă și să recunoaștem faptul că pe alocuri vom schimba procedura decizionară fără să schimbăm legislația din spatele ei și în momentul în care, în care facem acest lucru trebuie să avem mare grijă pentru a Uh, nu distruge un sistem care a funcționat și până acum s-a dezvoltat în simbioză. Am foarte multe întrebări în minte acum și sper să avem timp suficient cei câțiva dintre noi care au, pe care interesează aceste detalii să discutăm uh, în amănunt acest subiect, dar trebuie să pășim cu atenție pe acest teren și, și să nu uh, să nu avem doar o, o reacție grăbită și să intrăm în amănunte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei și cu doamna Crista Brăvă. Suntem pe un teren dificil aici. O să fiu subțin totuși, fiindcă uh, am ajuns uh, deja, am parcurs deja o bucată mare de drum, avem deja experiență în ceea ce privește aspectele politice ale comitologiei și a trebuit să vedem care va fi calea de urmat. Sunt de acord, într-adevăr, că ar trebui să ne dăm suficient timp la dispoziție, dar uh, nu cred că avem așa de mult timp la dispoziție pentru a analiza această chestiune. Trebuie să o analizăm în profunzime, într-adevăr, iar uh, tratatul uh, stipulează că Parlamentul are obligația de a-și face simțită prezența și de a-și uh, exprima părerile. Noi am avut deja suficientă experiență în acest domeniu și știu că doamna Crista Brola are deja experiență în calitate de raportor din umbră. Ar trebui să conlucrăm și cu alte comisii și să aducem acest lucru și în atenția Comisiilor Naționale. Avem un reprezentant din partea Comisiei Domnul Jurgensen. Doamna Jurgensen, îmi cer uh, scuze. Sper că v-am pronunțat bine numele. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, în primul rând, să vă spun că Comisia um, se bucură că poate prezenta această propunere Parlamentului European, propunerea adoptată pe data de 7 martie. Așa cum bine știți, uh, a um, fost amânată foarte mult timp, mai mult decât am dorit, dar am așteptat discuțiile privind uh, regulamentul orizontal, privind uh, mecanismele de control ale statelor membre și uh, competențele de executare ale Comisiei, iar uh, competențele comerciale reprezentau aici una dintre chestiunile problematice care au fost rezolvate abia mai târziu și trebuia să așteptăm să se rezolve acestea înainte de a prezenta o propunere în ceea ce privește alinierea politicilor comerciale. Dați-mi voie să vă spun că aceasta este una dintre, do- din două, dintre două propuneri care au ca scop armonizarea legislației în domeniul com- politicilor comerciale pe, cu noul cadru pentru actele delegate în ceea ce privește noua structură instituțională creată de Tratatul de la Lisabona. Acest lucru este foarte important pentru politica comercială din mai multe motive. În primul rând, fiindcă politica comercială, iar aici nu trebuie să subliniez acest lucru, politica comercială eh, nu făcea obiectul procedurii legislative obișnuite de codecizie înainte de tratatul de la Lisabona, astfel încât acest lucru reprezintă o schimbare. Iar al doilea lucru se referă la faptul că până acum politica comercială nu a fost în mod exclusiv, ci în mare parte exclusă eh, din aplicarea regulilor generale în ceea ce privește um, controlul, controlul Comisiei ceea ce privește exercitarea competențelor de executare. Această propunere pe care o aveți în fața ochilor astăzi se uh, concentrează pe proceduri sui generis care se foloseau deja în legislația comercială. Prin astfel de proceduri înțelegem acele proceduri care nu făceau uh, obiectul deciziei din 1999 în ceea ce privește exercitarea actelor de executare conferite comisiei, denumite și comitologie. Comisia dat uh, fiind noul cadru instituțional instaurat de Tratatul de la Sabona, a căutat să se asigure că politica comercială va face obiectul regulilor standard în ceea ce privește controlul și exercitarea competențelor de executare, ceea ce a cauzat niște discuții în contextul uh, regulamentului uh, 182 pe 11, dar a fost adoptat până la urmă prin, prin adoptarea regulamentului pe 16 februarie anul acesta. Excluderea politicii comerciale din uh, regulile orizontale uh, a adus cu sine un număr de proceduri diferite uh, cu aplicări diferite la care v-ați referit și dumneavoastră, domnule președinte, și avem două feluri de proceduri principale care pot fi identificate uh, în sfera de aplicare a acestei propuneri. Una, unul este vorba de situația în care Comisia adoptă un act, dar Consiliul adoptă un act diferit într-o perioadă de timp anume și, în al doilea rând, Comisia face o propunere care apoi va fi considerată adoptată de către Consiliu într-o anumită perioadă de timp, dacă nu cumva comis, Consiliul hotărăște contrariul. Deci, în ambele cazuri, avem o situație în care a, aceste competențe mm, sunt ale Consiliului la ora actuală și se pare că ar fi greu să reconciliem acest lucru cu prevederile tratatului de la Lisabona în acest domeniu. Ă, spuneți posibil sau ă, dificil, dar nu imposibil iar Comisia propune armonizarea acestor proceduri pe baza noului regulament 182-11, uh, acolo unde este cazul și um, există locuri unde este, benefic, unde este benefic acest lucru. Uh, și asta în conformitate cu uh, articolul 291. În redactarea acestei propuneri am dorit să aplicăm prevederile din articole 290-291 Tratatului de Lisabona în ceea ce privește actele de executare. Am făcut acest lucru obiectiv pe baza uh, structurii materiale care există la ora actuală a regulamentelor. Acesta nu este un exercițiu în care ar trebui să fie revizuit uh, fondul regulamentului la nivel instituțional. Îmi dau seama că există dificultăți în ceea ce privește uh, procedurile uh, și acest aspect procedural unic, dar în egală măsură sunt convins că alternativa de a nu aborda procedurile sui, gener, sui generis ar duce la o situație în care unele proceduri care sunt puse sub termenul întrebării în conformitate cu tratatul de la Lisabona ar, ar rămâne în vigoare mult timp, dat fiind faptul că o mare parte a acestor instrumente uh, nu uh, sunt revizuite sau nu se așteaptă revizuirea acestora uh, câțiva ani de acum încolo, astfel încât Comisia a înaintat această, această regulament omnibus care va analiza procedurile sui generis Um, procesele decizionare sui generis pentru a ne asigura că acele regulamente uh, sunt în conformitate cu prevederile tratatului de la Lisabona și în conformitate cu noua structură echilibrată instituțională instaurată de tratatul de la Lisabona Așa cum am spus, am dorit să aplicăm uh, cerințele din articole 290 și 291 la Tratatul de la Lisabona și în ceea ce este această propunere vreau să vă spun că aplicarea acestor criterii nu duce la multe acte delegate în această propunere, uh, fiindcă o mare parte a regulamentelor de aici se referă la instrumente de protecție financiară, așa cum ați spus și dumneavoastră. Abordarea este similară um, ca Um, cea din regulamentul privind um, asigurările și garanțiile privind Corea. Uh, mă refer la mm, propunerea viitoare, care se, va numi Omni, care se numește Omnibus 2, unde Comisia va revizui toată legislația care, este la ora, care la ora actuală face obiectul regula, regulilor orizontale. Este vorba despre decizia din 1999. Aici se, ne aliniem cu regulamentul 182-11, iar aici un, unde se cuvine vom schimba acest, aceste acte în acte delegate și vom schimba procedura decizionară acolo unde trebuie în acest context, iar aici noi ne așteptăm ca această propunere să conține mult mai multe acte delegate decât cea pe care o aveți dumneavoastră astăzi în fața ochilor. La ora actuală acest lucru este în pregătire în serviciile, la serviciile comisiei și sperăm că va fi adoptat la comisie în lunile următoare. Așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm și în ceea ce vește această propunere la timpul cuvenit. Iar în cele din urmă, bineînțeles, a trebuit să ne gândim la cum se, va, cum se vor aplica noile reguli orizontale? Este vorba de uh, aplicarea în practică în ceea ce privește regulile comerciale existente. În regulamentul 182-11 știți foarte bine că există o procedură specifică în ceea ce privește adoptarea uh, taxelor antidumping și compensatorii, ceea ce, uh, ceea ce va, va însoți procedura standard. Deci uh, e nevoie de mai mult timp, trebuie să se țină cont de acest lucru, iar Comisia propune uh, anumite calendare care sunt flexibile și pot fi schimbate, mai ales în cazuri complicate, acolo unde este necesar și unde se, se justifică acest lucru, iar acest lucru uh, va permite un proces decizionar uh, bine pus la punct în noul cadru și un, într-un cadru care va oferi siguranță juridică operatorilor. În încheiere aș vrea să vă spun două lucruri de natură practică în ceea ce privește um, acțiunile care ne așteaptă pe, vi- pe viitor. La DigiTrade, unitatea juridică se ocupă de această propunere și, bineînțeles, cooperăm cu um, unitățile de politici relevante și cu colegii noștri de la Secretaria comunicarea și la serviciul juridic. Eu uh, sunt șefa uh, sunt director al unității juridice și, mă, și domnul Colin Brown este responsabil de la unitatea mea și a venit aici alături de mine. Noi suntem deschiși întâlnirilor cu dumneavoastră dacă uh, ați dori să avem un schimb de vederi informal neoficial uh, cu raportorul din umbră și nu numai, dacă doriți informații suplimentare, ne putem întâlni oricând doriți dumneavoastră, dat fiind activitatea care urmează să fie desfășurată. În al doilea rând, uh, tot o observație de ordin practic pentru a putea înlesni activitatea noastră și înțelegerea acestei chestiuni. Avem uh, o, o versiune a tuturor celor 24 de regulamente acoperite aici și sunt punctate schimb, modificările care vor avea loc. Acest document este unul neoficial, dar ar putea înlesni um, uh, citirea acestei propuneri, înțelegerea acestei propuneri, iar în încheiere vă spunem că așteptăm cu nerăbdare să conlucrăm cu dumneavoastră în ceea ce privește această propunere foarte importantă în lunile care vor urma. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, pentru această prezentare foarte clară și pentru acest document neoficial, care este o foaie de parcurs foarte importantă pentru, pentru noi, pentru a putea face comparații cu situația anterioară, uh, între situația anterioară și modificările propuse acum. Doamna raportor, aveți uh, ceva de spus, da? Îmi mulțumesc, o să fiu succintă. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru aceste prime observații. Adesea este foarte greu să schimbi lucrurile, dar uite că acum nu avem de ales și trebuie să să vedem ce modificări s-au adus, cine este competent acum, cum se vor desfășura lucrurile, de acum încolo trebuie să ne asigurăm că există continuitate pe cât de mult cu putință, dar în același timp avem nevoie de cât mai multe modificări, de atâtea modificări cât sunt necesare, câte sunt necesare. Eu nu cred că acest timp echilibru ar fi imposibil de atins. Dar problema cu toate chestiunile legate de politica comercială este următoarea. Bineînțeles că există un element de politică externă în politicile comerciale, așa cum a spus și domnul Fielner, dar în egală măsură există și un element de politică economică. Și se pare că uh, competențele variază foarte mult în aceste domenii, iar adesea trebuie să existe acest astfel de proceduri sui generis. Și a, trebuit, a venit vremea să facem ordine într-o oarecare măsură și aș dori să mulțumesc DG-ul DG-ului uh, Comerț pentru oferta făcută. Nu mă așteptam ca DG Comerț să facă o propunere atât de, de bună. Recunosc acest lucru. Uh, Mulțumesc foarte mult uh, pentru oferta de cooperare făcută și să știți că o să o acceptăm cu plăcere. În al doilea rând, nu cred că acest raport este unul retrograd, ci este unul orientat către viitor, dat fiind condițiile de lucru care s-au schimbat acum. Trebuie să fim orientați către viitor, să ne gândim la viitor și uh, am, am citit undeva o exprimare de genul totul e politică până la urmă, prostule. Uh, da, așa e, dacă formulăm lucrurile altfel, totuși. Dacă nu putem face lucrurile în, într-o obiectivitate tehnică, atunci pășim în domeniul politicii. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește calendarul, spune domnul președinte, considerarea uh, raportului, proiectul de raport va avea loc pe 23-24 mai și după aceea vom avea un, un raport înainte de vacanța de vară. Bun. Acest raport este într-adevăr foarte important, nu trebuie să vă mai amintesc eu și dau acum cuvântul uh, raportorilor din umbră. Dacă îmi dați voi să schimb ordinea de zi, fiindcă trebuie să hotărâm înainte de prânz la punctul 18. Este vorba de recomandarea adresată Consiliului și Comisiei privind noul acord UE-Rusia. Comisia responsabilă este AFET și noi avem un aviz. Raportorul nostru este doamna Ines Vaidere, aici în fața mea, care îi dau cuvântul. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi după cum știți, Rusia este de mult un partener important al Uniunii Europene, deși opiniile și valorile noastre nu au coincis întotdeauna. Acordul care a reprezentat baza parteneriatului UE-Rusia din 1997 este mult clar depășit. Există o serie de noi probleme care trebuie luate în considerare și trebuie făcută o reevaluare a progreselor și îmbunătăților pentru a îmbunătăți condițiile de comerț și pentru a crește acest parteneriat și poate pentru a pune bazele unui posibil acord de liber schimb în viitor cu condiția democratizării Federației Ruse. Rusia a făcut uh, unele progrese, printre care intenția președintelui Medvedev de a moderniza țara. M-am bucurat în special să aflu că în aceste zile s-au făcut uh, progrese în ce privește accesul Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Sper că reprezentanții Comisiei ne vor putea da mai multe detalii despre asta. Recentul parteneriat pentru modernizare demonstrează o schimbare promițătoare în relațiile bilaterale de asemenea, adoptând o uh, abordare mai pragmatică. Totuși, nu va fi suficient pentru asigurarea implementării reformelor. E mai degrabă o bună introducere către un nou acord de parteneriat. Cred cu tărie că noul acord de parteneriat trebuie să fie explicit în ce privește intențiile, scopurile și criteriile sale dacă dorim să protejăm uh, interesele strategice ale Uniunii Europene și ale cetățenilor săi și să aducem Uniunea și Rusia într-un parteneriat benefic pentru ambele părți. Ezitările rusești de a, acorda, de a încheia un acord privind uh, diverse probleme cum ar fi protecționismul și corupția și dat fiind uh, progresele limitate, precum și Uniunea Vamală contraproductivă cu Belarus și Kazakhstanul, sunt regretabile. Uniunea Europeană nu ar trebui să-și abandoneze uh, valorile uh, cheie în această situație. În primul rând, Uniunea Europeană trebuie să includă în acord un capitol obligatoriu din punct de vedere juridic în ce privește uh, rezolvarea disputelor uh, economice și comerciale. Dați-mi voi să vă reamintesc că 79 din investițiile directe străine din Rusia vin din Uniunea Europeană. În 2008 am investit 25 de miliarde de euro în Rusia față de 2 miliarde cât investește Rusia în Uniunea Europeană. Nu poate exista niciun dubiu că Uniunea Europeană trebuie să asigure o protecție maximă și condiții favorabile pentru antreprenorii și investitorii săi. De aceea mi-am exprimat susținerea față de poziția fermă pe care a luat-o Comisia în timpul acestor negocieri. În al doilea rând, nu putem omite chestiunea drepturilor omului și a statului de drept, care au fost ignorate de multe ori în Rusia în ultimii ani. Un regim progresiv de comerț și cooperare nu poate fi implementat fără respectul uh, libertății la cuvânt, a dreptului la proprietate și uh, a unor procese corecte. Acestea sunt principalele puncte ale primului proiect de aviz. Evident că de obicei sunt uh, deschisă comentariilor și sugestiilor noastre. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Aveți proiectul de aviz în dosar, domnul Cutaș. În primul rând, aș dori să o felicit pe raportoare pentru sugestiile adresate Comisiei de Fond AFET. Faptul că vorbim astăzi de, eh, despre un nou acord eh, UE-Rusia demonstrează că există voință politică eh, de ambele părți pentru consolidarea încrederii reciproce. Și eu cred că este în avantajul nostru să ne arătăm deschiși față de un partener cu o pondere deloc uh, de neglijat în relațiile comerciale, fiind cel de-al treilea uh, uh, partener după Statele Unite și China. De asemenea, Rusia este o importantă piață emergentă, care are nevoie de tehnologia uh, Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană are nevoie de resursele și de asemenea de piața rusească. Și pentru că am amintit uh, despre uh, resursele Rusiei, nu trebuie să uităm de colaborarea energetică, care cred că trebuie să constituie un pilon central al negocierilor, Uniunea Europeană fiind practic cel mai mare consumator al energiei rusești, iar Rusia fiind cel mai mare furnizor de energie pentru Uniunea Europeană. Este practic o interdependență care nu justifică o întrerupere arbitrară uh, din partea Federației Ruse și de aceea cred că acordul trebuie să conțină uh, garanții prin care astfel de situații să poată fi evitate. Nu în ultimul rând vreau să menționez faptul că relațiile dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă nu se reduc numai la politica de comerț uh, sau la cea economică. Noul acord în curs de negociere uh, practic este mult mai ambițios uh, în raport cu cel de parteneriat și cooperare. Încă din 2003, cu ocazia summitului de la Sankt Petersburg, s-a decis practic crearea unei baze comune de cooperare în materie de libertate, securitate, justiție, securitate externă, cercetare și educație. Și închei prin a spune că uh, Rusia are nevoie de Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană are nevoie de Rusia. Și aștept în continuare, sigur, părerile și celorlalți colegi. Mulțumesc! Okay, now for the... Președintele, Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Domnul Scholz, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru această primă variantă a vizului și cred că este o problemă foarte importantă pentru că acest nou acord, așa cum a spus și domnul Cutaș, va intra în parteneriatul strategic se va transforma într-un parteneriat strategic între Rusia și Uniunea Europeană și de aceea trebuie să ținem seama de faptul că există interese comune care ar trebui să fie uh, bine înțelese de ambele părți. Deci uh, să înțelegem că și noi trebuie să luăm în considerare interesele rușilor și uh, rușii interesele Uniunii Europene. Și aici aș adăuga câteva idei care poate ar trebui să fie conținute în opinia, în avizul INTA. Ar trebui eventual să ne exprimăm mai clar interesele de protejare a instrumentelor de gen uh, APR, să încurajăm uh, uh, Federația Rusă să adere la acordul ACTA, De asemenea, să ne gândim cum vrem să promovăm cooperarea în domeniul energiei și aspectele de mediu în general. Așadar, lucruri pe care le-am subliniat și în alte rapoarte ale Comisiei INTA să fie incluse și în acest acord cu Federația Rusă. Vă mulțumesc foarte mult și evident sunt dornic să cooperez cu uh, raportorul pentru aviz în viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Din partea Comisiei, domnul uh, Zelekovski are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru uh, comentarii și pentru avizul, uh, proiectul de aviz pe care l-am citit cu mare interes. Mai întâi dați-mi voi să fac câteva comentarii generale și apoi câteva comentarii specifice. S-a subliniat corect că relațiile economice sunt strânse între Uniunea Europeană și Rusia. Practic, noi suntem cel mai mare uh, partener economic și Rusia e pentru noi al treilea partener economic. S-a subliniat că o integrare economică suplimentară ar fi benefică pentru ambele părți. E o idee pe care o împărtășim. Ne aflăm în acest moment, într-un moment foarte important în uh, relațiile noastre cu Rusia. Aderarea la OMC se apropie, sperăm că se va întâmpla cât mai repede și evident negocierile unui nou acord care să updateze uh, acordul de parteneriat și cooperare actual fac unele progrese timide. În același timp trebuie spus de asemenea că investițiile și uh, barierele în care comerțului și investițiilor ridicate de Rusia în ultimii ani continuă să existe și să afecteze pozițiile noastre pe piața rusească. Așadar, este o inițiativă care vine la momentul potrivit și e foarte bine că Parlamentul emite uh, recomandări în legătură cu relațiile UE-Rusia. Evident, Parlamentul uh, joacă un rol foarte important uh, pe componenta de comerț și investiții, așa că opinia noastră reprezintă un lucru foarte important în acest proces. Acum, câteva comentarii mai specifice la diferite, față de diferite tendințe ale relației cu Rusia. Să începem cu condițiile comerciale generale. După cum am menționat, o mare număr de <clears throat> bariere comerciale au fost adoptate de Rusia ca urmare a crizei din 2008 și aceste măsuri iau în mod obișnuit forma unor taxe de import sau alt tip de bariere, care evident au înrăutățit semnificativ cu situația operatorilor europeni pe piața rusească. Ele, în aceste măsuri continuă să existe și creează în continuare probleme. De asemenea, Uniunea uh, Vamală cu Kazahstanul și Belarus a înrăutățit situația pentru că extins aceste măsuri și le-a făcut permanente și în unele cazuri a înrăutățit condițiile existente. Așadar, ca un mesaj general pot să spun că această creare a Uniunii Vamale, din punct de vedere al comerțului și investițiilor, a făcut uh, ca situația să fie și mai lipsită de predictibilitate și mai rea ca înainte. Uh, dezechilibrul în relația noastră comercială cu Rusia trebuie de asemenea abordat. Cred că e și în interesul uh, lor și în interesul nostru Modul cel mai bun prin care putem realiza acest obiectiv este să vedem că Rusia intră cât mai repede în uh, Organizația Mondială a Comerțului, în al doilea rând să încorporăm uh, prevederi legate de comerț și uh, economice în noul acord de parteneriat. În ce privește procesul OMC, colega mea, Jana Auscaite, se, refer, se ocupă de procesul de aderare ca atare și ea va fi gata să vă răspundă la întrebări specifice dacă aveți, dar eu vreau să fac câteva comentarii generale privind acest proces uh, de aderare la OMC. La OMC. Vă rog să vă scurtați prezentarea pentru că nu mai avem foarte mult timp, pe președintele. În ce privește procesul de aderare la OMC, este două probleme uh, care nu s-au rezolvat. Prima se referă la stimulente de investiții Uh, rusești în sectorul auto, care e o chestiune foarte importantă din perspectiva europeană. Am elaborat o poziție comună pentru Uniunea Europeană. A durat ceva timp pentru că a trebuit să uh, luăm, ținem seama de interesele tuturor statelor membre și suntem în faza finală de negociere cu rușii acum. Să sperăm că aceste negocieri și încheierea uh, negocierilor de aderare se va putea produce la sfârșitul acestui an, dacă partea rusă își păstrează vența politică. Un al doilea lucru care e foarte important și care n-a fost rezolvat este implementarea uh, măsurilor fitosanitare de către ruși și ei sunt într-o poziție de a implementa această chestiune care e foarte importantă pentru operatorii noștri în domeniu. Așadar, în general vorbind, activitatea tehnică progresează, însă totul depinde de uh, câtă voință politică va exista în continuare uh, din partea rusă pentru a rezolva aceste probleme până la sfârșitul anului. Începește noul acord. Știți, și acesta e un lucru pe care am vrut să-l subliniez. Am început negocierile în iulie 2008 și în primii doi ani, practic, nu s-a întâmplat nimic din punct de vedere al Comerțului și Investițiilor în toate zonele care erau interesante pentru partea rusească, justiție, afaceri interne, cercetare, uh, au, au avut loc anumite pro, progrese substanțiale, dar nu pe comerț și investiții. Deci am încercat să uh, îi uh, implicăm pe ruși, am oferit două proiecte de rezoluție, am creat un grup de redactare care să discute toate aceste texte, asta facem acum și uh, de aceea am spus la început că există niște progrese timide, dar uh, nu știm, nu suntem încă siguri că ei sunt dornici să se angajeze foarte clar pe aceste probleme cruciale. Însă, este foarte important ca aceste prevederi legate de comerț și investiții să fie incorporate în acordul de parteneriat cu Rusia pentru a avea un rezultat cât mai uh, Uh, echilibrat și aici mă opresc. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Raportorul, o, un comentariu scurt de final. Da, mulțumesc foarte mult pentru avizul dumneavoastră și de asemenea pentru clarificările comisiei. Vreau doar să subliniez că doar șapte minute dedicate unui, unei probleme atât de importante legate de un parteneriat strategic uh, sunt foarte puține și aș vrea să discutăm această chestiune mai în detaliu dar voi ține cont de ce s-a spus și vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Uh, este un aviz pentru Comisia AFET. Uh, limita, termenul limită pentru amendamente ora 6 după amiaza 23 aprilie și vom vota la următoarea noastră ședință. Vă mulțumesc! Mulțumim interpreților pentru că au rămas mm, peste program puțin. Mulțumesc foarte mult. Ne reîntoarcem aici la ora 3 fix pentru că avem o audiere privind Mercosurul. Yes. You want to keep those documents?